<coughs> Dragi colegi, bună dimineața. Ședința de astăzi va fi consacrată în primul rând politicii spațiale. Dacă, bineînțeles, dacă nu aveți obiecții în legătură cu ordinea de zi. Deci, mai întâi în prima oră și ceva vom vorbi despre politica spațială a Uniunii Europene, mai ales uh, aspectele legate de securitate și apărare. Pentru că, după cum știți, pentru prima dată în Tratatul de la Lisabona se face referire explicită la o politică spațială europeană într-unul dintre articolele acestui tratat. Există deja anumite proiecte de cooperare în curs. Bineînțeles, implicațiile în domeniul securității și apărării pot fi considerabile și aceste programe participă la crearea unei adevărate autonomii strategice ale Uniunii Europene. Semnalez faptul că aceasta este cu siguranță, cu siguranță unul dintre motivele prezenței scăzute astăzi este că astăzi are loc în același timp la Parlament o conferință în legătură cu spațiul, dar dintr-un punct de vedere mult mai general, întâlnire care va continua mâine organizat uh, de intergrupul Cer și Spațiu și Business Bridge Europe uh, sub președinția președintelui Buzek. Și mâine lucrările acestei conferințe vor fi consacrate a ceea ce vom discuta noi astăzi și anume implicațiile în domeniul securității și apărării. Avem uh, trei invitați astăzi, invitați astăzi pentru a discuta acest subiect, doamna Kainzübel, de la Comisia Europeană, Unitatea Politică Spațială și Cooperare, doamna Naya, de la Agenția Spațială Europeană, care se ocupă de relațiile cu Uniunea Europeană și domnul Paris de la Agenția Europeană pentru Apărare. Este ofițer de proiect pentru SATCOM și Space Situational Awareness. Fiecare orator va avea la dispoziție aproximativ un sfert de oră pentru prezentare și apoi vom avea o dezbatere la care vor participa uh, colegii deputați prezenți. Vom începe mai întâi din cuvântul doamnei Kensberg de la Comisie. Vă rog. Thank you, monsieur. Mulțumesc, domnule Donjon. Bună dimineața, doamnelor și domnilor, la această în, în acest început al ședinței, atât de devreme, eu sunt uh, uh șef ajunct de unitate la Comisia Europeană și, uh, pentru unitatea pentru politica spațială și coordinarea activității în domeniul spațiului la Comisie. Vă voi prezenta foarte pe scurt în această dimineață, deci nu voi intra în detalii, pentru că avem mai multe prezentări în legătură cu ce înseamnă astăzi politica europeană spațială, dar voi prezenta ce se schimbă sau ce s-a schimbat și care este, după părerea noastră, impactul asupra acestei politici al uh, tratatului uh, articolul 189 din Tratatul Uniunii Europene și competența europeană în domeniul spațial și care vor fi următoarele etape în acest domeniu și vom intra în ceva detalii în legătură cu aspectele legate de securitate ale politicii spațiale în acest uh, nou cadru al noului articol din tratat. Deci, odată cu tratatul de la Lisabona, spațiul a devenit uh, o adevărată politică europeană este o competență comună sau paralelă, adică acest lucru înseamnă că faptul că există competență europeană nu înseamnă că statele membre nu își pot exercita propria competență la nivel național în acest domeniu. În același timp, Tratatul de la Lisabona oferă Uniunii Europene o identitate politică. Acest lucru um, derivă din, din articolul 189, după părerea noastră, uh, care include politica spațială între mai multe politici europene și leagă această politică și de aplicarea altor politici legate de această nouă politică, uh, identitate politică nouă. Tratatul indică de asemenea în anumite feluri uh, cum poate să-și uh, exercite Uniunea Europeană această nouă competență mai clară în domeniul spațiului Um, în tratat se spune că um, Uniunea poate să creeze o politică europeană a, a spațiului, um, poate să lanseze inițiative comune în domeniul cercetării și dezvoltării și face referire și la posibilitatea de a coordona politici pentru exploatarea spațiului. După cum am spus, în articolul 2.4 um, se oferă în același timp Uniunii competență domeniul securității, externe și a uh, securității și împreună cu articolul 189 putem uh, trage concluzia că acțiunea în domeniul spațiului poate să aibă obiective legate de securitate și apărare. Eu nu sunt jurist, dar aceasta este interpretarea uh, pe care a um, oferit serviciul juridic al Comisiei. Revenind la Tratatul Uniunii Europene, acesta mai spune și că Uniunea poate să stabilească măsuri pentru a-și uh, pune în practică competența și sub forma unui program european al spațiului. În fine, tratatul uh, mai oferă și cadrul relațiilor cu Europeana, uh, Agenția Europeană a Spațiului, uh, deci tratatul formalizează acum aceste relații cu ESA, cu Uniunea Europeană a Spațiului, spune că Uniunea Europeană trebuie să aibă relații corespunzătoare cu ESA în domeniul spațiului. După cum am spus, deci nu începem de la zero. ESA este o organizație importantă pentru Uniunea Europeană există de 40 de ani și are competență în domeniul uh, cercetării și dezvoltării în domeniul spațiului și are diverse programe pentru dezvoltarea de aplicații pentru uh, a urmări obiective politice la nivel european uh, și național. Avem un acord cadru cu ESA din 2004 deja, care a fost deja reînnoit, prelungit odată și care acum uh, are acum ca termen de valabilitate 2012, după cum am spus, pentru Uniunea Europeană ESA este importantă, indiferent ce se întâmplă pe viitor. Trebuie să folosim experiența din trecut cu acest acord cadru pentru a vedea cum dezvolta relațiile, având în vedere această nouă competență a Uniunii Europene. Deci, și în momentul de față uh, studiem modul în care putem dezvolta aceste relații, dar cred că în primul rând trebuie să ne asigurăm că putem să ne bazăm pe ceea ce ne-a oferit ESA până acum și poate să ne ofere pe viitor trebuie să combinăm aceste um, avantaje cu valoarea adăugată la nivel politic pe care o poate oferi Uniunea Europeană în domeniul spațiului. Deci, care este situația actuală? După cum am spus, primii pași după aceste prime abordări la nivelul uh, politic, Consiliul European uh, în Consiliul European există acum uh, un Consiliu pentru probleme legate de spațiu. A avut loc decizia de a crea și un grup de lucru pentru activitățile în domeniul spațiului. Acest grup este creat în momentul de față și probabil se va întâlni prima dată în următoarele săptămâni. Comisia, în momentul de, fa- de față, uh, reflectează la o strategie pentru Uniunea Europeană în domeniul spațiului pentru viitor nu începem de la zero, după cum am spus. În ultimele președinții au stabilit anumite priorități. De asemenea, Parlamentul, în rezoluțiile sale, uh, ne-a spus foarte clar uh, care trebuie să fie domeniile prioritare ale politicii spațiale pe viitor. Deci, aceste lucruri nu sunt secrete. Avem două programe în domeniul infrastructurii spațiale pe care trebuie să le promovăm în continuare E vorba de Galileo și GMES. Și în momentul în care Uniunea Europeană își consolidează poziția în domeniul spațiului, ne dăm seama că trebuie să începem să ne gândim și la proiectele noastre de infrastructură în domeniul spațiului ca fiind proiecte de infrastructură foarte importante pe care trebuie să le protejăm. Există o responsabilitate a Uniunii Europene în acest sens și Considerăm că problema spațiului și a securității este așa numită a treia prioritate pe care trebuie mm, să o promovăm pentru viitor. Ce vă explic ulterior în ce direcție dorim uh, să avansăm din acest punct de vedere. În fine, în ultimii ani, domeniul explorării spațiului uh, a devenit de asemenea un domeniu potențial de acțiune la nivel european. Tocmai am organizat o conferință pe această temă. Este clar care poate, care poate să fie valoarea adăugată a Uniunii Europene în acest domeniu. Pe lângă competența tehnică foarte importantă a ESA, există și o competență politică pentru a promova chestiunea explorării spațiului la un nivel uh, politic mai înalt. Deci, în momentul de față, promovăm un uh, proces de reflexie cu statele membre, care are loc deja de un an încoace și s-au tras anumite concluzii uh, în o conferință care a avut loc săptămâna trecută cu participarea unor parteneri internaționali și s-a ajuns la concluzia că, cel puțin într-un prim pas, ca prim pas, trebuie să se creeze un așa, num- o așa numită platformă la nivel înalt internațională și uh, strategia europeană pentru explorarea spațiului alături de partenerii internaționali, uh, să se, deci, să se promoveze în acest cadru uh, politica noastră pentru explorarea spațiului și cea a partenerilor internaționali. Voi reveni la ceea ce am spus la început, care pot fi perspectivele noastre pentru viitor în domeniul spațiului din punctul de vedere al securității, după cum am spus, când Uniunea Europeană va deveni un actor mai important în domeniul spațiului, având în vedere că Uniunea Europeană deține deja constelația EGNOS, de constelația de sateliți și uh, uh conduce și programul Galileo și va fi proprietara constelației care este creată în momentul de față pentru Galileo. În același timp, participăm și la programul GMES și s-au făcut deja pași importanți pentru ca acest program uh, să, de, să treacă la faza operațională. Regulamentul inițial de funcționare al GMES a fost adoptat recent și mai există o constelație uh, de cinci sateliți pentru care programul este în curs de realizare. Lansarea va avea loc în anii următori și aici se pune întrebarea cine va fi proprietarul acestei constelații. Uniunea Europeană poate fi proprietarul acestei constelații? Și acest lucru ar însemna că Uniunea Europeană ar deveni un proprietar major de constelații de sateliți și trebuie să în acest sens să ne asigurăm de protecția acestei infrastructuri pe viitor. De aceea considerăm că și uh, pe baza, în baza solicitării ministrilor statelor membre, Uniunea Europeană trebuie să-și asume responsabilitatea și un rol activ pentru la măsurile necesare pentru a proteja aceste infrastructuri și o activitate concretă în acest domeniu trebuie să fie crearea unei capabilități, capacități europene de monitorizare a um, proprietății noastre în spațiu. Pentru ca uh, aceste active spațiale să fie cu adevărat uh, la dis europene. Există deja anumite inițiative în acest sens la nivelul statelor membre, dar trebuie să ne asigurăm că aceste servicii vor fi disponibile la nivel european deci trebuie să se creeze această proprietate europeană asupra activelor. Trebuie să se creeze un adevărat uh, sistem european pentru sateliți și domnul Paris vă va vorbi despre proiectele în curs. Momentul de față definim care sunt pe de o parte condițiile la nivel civil pentru un astfel de sistem și care sunt uh, cerințele din punct de vedere militar pentru un astfel de sistem și având în vedere că spațiul uh, este o activitate cu uh, perspective sau cu o latură civilă și una militară, trebuie să ne gândim cum putem crea acest uh, cadru uh, pentru a integra ambele aspecte, civil uh, și militar, alături de statele membre și apoi să vedem cum putem folosi cu adevărat aceste instrumente. Deci există partea legată de securitatea în spațiu și mai există și o altă parte legată de modul în care putem folosi tehnologia creată pentru GMS și Galileo. Deci, uh, aceste tehnologii duble, cum ne putem asigura că aceste sisteme vor uh, folosi și pentru politicile legate de securitate? Pentru GMS uh, are loc de asemenea proiectul, procesul sau e nevoie de definirea modului în care va reacționa uh, sistemul GMES, pentru că acesta este un sistem pentru monitorizare în domeniul securității. Deci această componentă de securitate a proiectului GMES este dezvoltată în momentul de față. Încercăm momentul de față să definim aplicații pentru a folosi GMES, programul GMES, în domeniul uh, supravegherii frontierelor, în domeniul în care mm, dorim să cooperăm cu comunități de utilizatori, comisia și alți actori care pot fi implicați pentru a defini un concept pentru GMS, pentru a sprijini Eurosur Trebuie să mai vedem cum exact poate oferi uh, programul GMS asistență în acest domeniu. De asemenea, trebuie să definim modul în care GMS poate ajuta la acțiunile externe ale Uniunii Europene și, de asemenea, care poate să fie asistența GMS în domeniul supravegherii în, în uh, domeniul activităților de supraveghere maritimă. Trebuie spus încă de la început că și un sistem uh, ca și Galileo ar putea fi folosit și în domeniul militar, chiar dacă controlul asupra acestui, civil, uh, acestui sistem va fi civil și există discuții în curs în legătură cu modul în care programul Galileo poate să sprijine activități uh, cu implicații militare. Ne dăm seama că ne aflăm doar la început și că trebuie să făcute mai multe în acest domeniu. Ne dăm seama de asemenea de faptul că tratatul de la Lisabona, cel puțin din punct de vedere juridic, ne ajută. Um, în teorie s-a lăsat deoparte structura pe piloni, um, trebuie să se creeze un dialog la nivel european între uh, ESA, Agenția uh, de Apărare și alți actori și trebuie să vedem uh, în acest cadru ce putem face pentru a asigura o cât mai bună exploatare a sinergiilor între partea civilă legată de politica spațială pe de o parte și partea legată de securitate și apărare pe de altă parte. Acest uh, dialog uh, între actorii de la nivel european uh, a funcționat deja ca instrument informal pentru schimb de opinii și acorduri în legătură cu acțiuni concrete comune. Este un dialog informal care uh, funcționează bine, dar ne dăm seama că în uh, activi- activitățile legate de apărare sunt în mâinile statelor membre, de multe ori uh, sub, în, uh, sub controlul uh, ministerelor uh, apărării și dacă dorim să creăm cu adevărat uh, sinergii între partea civilă și cea militară, trebuie să se respecte condiții de securitate care există din, uh, de, din partea militară, trebuie să creeze încredere și o bază stabilă pentru cooperare și dialog pentru a vedea cum uh, pot să fie interconectate punctele forte ale celor două aspecte, cum se poate organiza schimbul de date și informații uh, provenind din cele două um, părți ale acestor activități. Ne putem întreba și cum trebuie să ne organizăm pentru viitor, care sunt uh, elementele de care avem nevoie pentru a organiza această activitate, care sunt actorii care trebuie să coopereze. După cum am spus, din punct de vedere juridic, uh, tratatul oferă, prin schimbările pe care le introduce, cadrul teoretic pentru uh, a permite această organizare, dar bineînțeles există și componenta practică și anume concret cum să se creeze uh, acest climat de încredere între partea civilă și cea militară, cum se poate organiza uh, o cooperare mai strânsă între cele două domenii uh, la nivelul aplicațiilor. Pe lângă aceasta, după cum uh, am spus, care sunt pașii următori din punct de vedere concret? După cum am spus, în general, Comisia reflectă în momentul de față alături de statele membre și diferiți parteneri europeni în legătură cu modul sau cu, care ar trebui să fie strategia europeană în domeniul spațiului. Pregătește, uh, bineînțeles, începe pregătirea um, următorului cadru financiar multianual care intră într-o nouă fază la anul și până atunci uh, pe baza discuțiilor uh, cu celelalte instituții, cu statele membre și uh, alți actori implicați, avem de gând să avansăm idei concrete sau propuneri pentru următoarele perspective financiare, dacă avem competența în, domeniu, în acest domeniu și avem anumite ambiții pentru viitor, pentru următorii 7-10 ani în acest domeniu, trebuie să ne oferim și mijloacele necesare, instrumentele necesare pentru ca aceste idei să devină realitate. Și dorim să promovăm aceste idei prin diverse propuneri de programe care vor fi prezentate, aș spune, pe la jumătatea anului viitor bineînțeles, în funcție sau ținând cont de planificarea generală, de discuțiile și negocierile generale în legătură cu bugetul uh, viitor al Uniunii Europene. Cred că mă voi opri aici și voi uh, da cuvântul colegilor mei de la ESA și Agenția Europeană pentru Apărare și, bineînțeles, ulterior voi răspunde la întrebările dumneavoastră. Vă mulțumesc! Euh, Doamna Najad de la Agenția Spațială Europeană are acum cuvântul. Uh, fără a anticipa ceea ce veți spune dumneavoastră sau pentru a vă orienta lucrările, dar cred că o prezentare scurtă, didactică în legătură cu ce este Agenția Spațială Europeană și legăturile sale cu Uniunea Europeană ar fi foarte utilă. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. Faptul că pot să iau cuvântul după colega mea, după Silvia, colega și prietena mea, uh, face că pot să mă uh, acces mai mult pe valoarea, pe, pe valoarea adăugată pe care Agenția Spațială Adăugată o poate aduce în acest cadru al spațiului în Europa pe care l-a uh, schițat foarte bine. Bineînțeles, foarte pe scurt, îmi permit să vă amintesc. Mulțumesc. Silvia a spus acest lucru. Spațiul este un instrument, e un altă, foarte utilă în slujba mai multor politici ale Uniunii Europene și mai ales în slujba politicilor legate de apărare și de securitate, dar și în mod mai general în slujba uh, supravegherii mediului, ocup, uh, în ocupare, creștere, uh, societatea informației și așa mai departe. Domnule președinte, m-ați rugat să vă vorbesc uh, specific despre Agenția Spațială Europeană. E vorba de o agenție spațială interguvernamentală care a fost înființată în 1975 de către statele europene. Are 18 state europene membre care sunt aproape identice cu cele ale Uniunii înainte de uh, ultima aderare. Mai avem și Elveția și Norvegia, dar Republica Cehă și România nu fac parte încă. România, uh, Republica Cehă a aderat, România va adera și ea în viitorul apropiat și Sperăm ca uh, uh, sfera noastră să se extindă în anii următori, astfel încât să avem aceleași state membre ca și Uniunea Europeană. În prezent, de altfel, avem uh, acorduri cu majoritatea uh, statelor membre ale Uniunii Europene. 2000 de persoane funcționează pentru noi în 5 instituții din întreaga Europa. Bugetul nostru anual este de ordinul la 3,6 miliarde de euro. Și un aspect uh, foarte important care merită detaliat e faptul că Agenția Spațială Europeană acoperă toate domeniile de activitate spațială. Spre deosebire, de exemplu, de sora sa mai mare, NASA, care este foarte cunoscută, care se ocupă doar de uh, uh știință și de spațiu locuit, dar care nu derulează aplicații sau uh, lansatoare automate, E bine, Agenția Spațială Europeană uh, se ocupă de aplicații, știință, tehnologie, lansatoare, uh, spațiul uh, locuit, chiar dacă, bineînțeles, că e un domeniu în care investim mai puțin decât Statele Unite ale Americii. Am avut operațiuni încununate de succes în 35 de ani de existență. Am dezvoltat și am lansat 67 de uh, uh, sateliți. În jurul nostru avem 10 sateliți științifici, dar și sateliți de supraveghere a mediului, sateliți uh, tehnologici uh, în domeniul telecomunicațiilor, doi sateliți pilot pentru programul Galileo. Iată deci că avem o sferă de activitate care acoperă toate domeniile din, dom din um, uh, spațiu. Foarte succint Aș dori să vă spun că suntem o agenție interguvernamentală. Deciziile la Agenția Spațială Europeană sunt uh, luate de către reprezentanții statelor membre reuniți în Consiliu. Avem două tipuri de programe. Programe obligatorii, care reprezintă aproximativ 15% din programele noastre. E vorba de programe științifice și tehnologice, în mare parte. Și apoi programele facultative, aplicații lansatoare în toate domeniile, observarea pământului, telecomunicații, navigație și așa mai departe. Și toate aceste programe uh, sunt alese de state dacă vor să participe și în ce măsură vor să participe. Deci avem o structură destul de flexibilă pentru că statele pot opta să participe sau să nu participe la programele noastre. Și bineînțeles că în funcție de interesele lor strategice, pentru că o altă regulă a Agenției Spațiale Europene o reprezintă politica sa industrială care se bazează uh, pe competitivitate. Însă, care dorește și să asigure o, o implicare echilibrată a statelor și aceasta și față de contribuția lor. Deci avem uh, o regulă care se numește uh, Um, profitul pe bază uh, de participare geografică, deci în funcție de investițiile făcute în agenție, statele uh, încearcă să tragă beneficii. Deci bineînțeles că um, statele au, uh, în funcție de interesele lor, un interes să participe la programele noastre. Silvia știe de mult cooperăm cu Uniunea Europeană și cu Comisia Europeană. A spus acest lucru. Galileo și GM. ES au fost uh, decise înainte de intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, deci Uniunea Europeană era activă în domeniul spațial și înainte de intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, deși acest uh, tratat îi acordă o pondere mai mare în domeniul spațial. Și, așa cum a spus și Silvia, Agenția Spațială Europeană și Uniunea Europeană sunt legate de un acord cadru care a intrat în vigoare în anul 2004. Iar în acest cadru se prevede o structură care se numește Consiliul Spațial, un consiliu comun între Uniunea Europeană și Agenția Spațială Europeană, un Consiliu care se întrunește sistematic din 2004, au avut loc șase reuniuni și va avea loc o a șaptea reuniune în 25 noiembrie anul curent. Deci Consiliul Comun, Uniunea Europeană, Agenția Spațială Europeană. Cu ocazia unui uh, astfel de consiliu în mai 2007, cele 29 de state membre ale Uniunii și ale Agenției Spațiale Europene au adoptat o rezoluție cu privire la politica spațială europeană. Respectiv în mai 2007, cele 29 de state membre au sprijinit o politică spațială europeană care definește marile obiective strategice în domeniul spațiului pentru Europa, respectiv dezvoltarea aplicărilor spațiale în slujba politicilor europene și a cetățenilor europeni, nevoile Europei în ce privește securitate și apărare care trebuie acoperite prin intermediul mijloacelor spațiale, sprijinirea competitivității și a inovării, Uh, în ce privește industria europeană, contribuția adusă societății informării și o noțiune foarte importantă, mai ales pentru comisia, subcomisia dumneavoastră, respectiv faptul că Europa trebuie să aibă un, uh, un acces garantat și uh, nestabilit la sistemele și de, la capacitățile disponibile pentru a derula politicile sale și a-și atinge obiectivele. Cred că e un aspect important de menționat. Nu o să revin la acest lucru. S-a vorbit despre acordul cadru valabil până în 2012 și vom vedea dacă va trebui să fie reactualizat, prelungit sau uh, readaptat, care a creat uh, Consiliul Spațial și cadrul de cooperare între Agenția Spațială Europeană și Europa. Silvia a mai menționat acest aspect. Pe lângă acest acord cadru, mai avem și dialogul structurat, un dialog structurat cu privire la spațiu și la securitate, care reunește Comisia Europeană, Agenția Europeană de Apărare, Consiliul uh, Uniunii și Agenția Spațială Europeană, uh, Consiliu în care se abordează chestiunile legate de spațiu și de securitate. Pentru ca tabloul să fie complet, trebuie să mai menționăm că avem și o cooperare care a început cu Agenția Europeană de Apărare, uh, pe subiecte, pe teme tehnice și cu colegii de la Agenția Europeană de Apărare vom avea un acord administrativ care ne va permite să formalizăm această cooperare. Acum, pentru a mă referi la aspectul care vă interesează cel mai mult uh, în cadrul subcomisiei dumneavoastră, uh, chestiunea securității. Se spune adesea că Agenția Spațială Europeană nu poate derula programe în domeniul securității. Însă aș dori să vă informez că nu e așa. Convenția ESA nu stipulează faptul că ESA, e, Agenția Spațială Europeană, e doar o uh, agenție civilă. Se spune doar că uh, scopul acțiunilor noastre trebuie să fie pașnic uh, și deci trebuie să interpretăm în uh, sensul uh, uh, convențiilor NATO că trebuie să avem programe neagresive. Deci uh, putem să derulăm programe de securitate, chiar de apărare. Deocamdată programele noastre sunt în mare parte civile, apoi sunt finanțate din fonduri civile, însă avem uh, și tehnologii cu uh, dublă utilizare și într-unul din programele noastre, aș dori să vă informez, e un program uh, de supraveghere a spațiului la care s-a referit și Silvia, avem o finanțare dintr-unul din statele membre care provine de la Ministerul Apărării. Deci, treptat, încetișor, intrăm și în acest domeniu al securității și al apărării și, de altfel, participarea noastră la acest dialog structurat ne oferă acest cadru și uh, concretizează uh, pătrunderea e, uh, Agenției Spațiale Europene și în activitățile de securitate și apărare. Care sunt provocările și Silvia s-a referit la ele, bineînțeles ratificarea tratatului de la Lisabona, care pentru noi e o ocazie puternică de a consolida vizibilitatea politică a domeniului spațial și de a ne asigura că uh, domeniul spațial se pune în slujba politicilor de securitate și de apărare, deși a altor politici. Cu mare interes uh, urmărim evoluțiile, ne bucurăm de acest tratat care pentru prima dată menționează spațiul într-un tratat al Uniunii Europene care vorbește și de securitate și menționează și relațiile cu uh, Agenția Spațială Europeană. Deci, uh, pentru noi e vorba de o bază interesantă, dar și simbolică, pe care ne putem baza pentru a aprofunda activitățile noastre în acest domeniu. Mai există un alt aspect important, respectiv crearea acestui serviciu european de acțiune externă, care ar putea deveni, din perspectiva noastră, un mijloc de gestionare a crizelor și care cu siguranță va avea nevoie și de uh, instrumentele spațiale. Deci pentru noi acest serviciu de acțiune uh, externă e uh, foarte important. Acum uh, voi trece în revistă foarte repede uh, programele care chiar dacă sunt civile au și utilizări duble, chiar militare. Uh, GMES și Galileo. Un alt program la care aș dori să mă refer e sistemul de baze de date europene uh, interconectate pe care îl dezvoltăm și uh, care are consecințe importante pentru securitate pentru că acest sistem permite reducerea timpului uh, de dobândire de date și de transmitere de date de la câteva ore la 5-10 minute, maxim un, sfert de oră. Deci, pentru aplicațiile din domeniul uh, securității, un astfel de sistem de interconectivitate de date ne permite un acces mult mai rapid la date. Bineînțeles, un aspect foarte important. Un program la care s-a mai referit și Silvia și probabil că și Rodolf uh, îl va, îl va menționa, un program important, uh, sistemul de supraveghere a spațiului. Într-adevăr, societățile noastre depind de infrastructurile spațiale, e vorba de infrastructuri critice care trebuie protejate și uh, ne confruntăm cu mai multe riscuri și amenințări, bineînțeles coliziunea, uh, problema deșeurilor cosmice, al meteorologiei spațiale uh, și a asteroizilor. Și deci Iată, avem uh, o, un evantai de riscuri uh, potențiale, infrastructurile noastre trebuie uh, protejate în acest sens iar anul 2012 va fi un an foarte important pentru că acest program va intra în faza operațională, deocamdată fiind în faza de pregătire. Dar este un program important și aș mai spune și că e un program pentru care cea mai mare provocare nu reprezintă uh, lansarea sau uh, instalarea infrastructurii stațiale, ci uh, această arhitectură care combină mijloacele și uneltele la sol și cele spațiale, pentru că o mare parte din uh, instrumentele necesare sunt uh, programe care sunt instalate la sol deja uh, în unele uh, state. Uh, deci, trebuie să combinăm deci, infrastructurile la sol cu infrastructurile spațiale. Un ultim aspect, spațiul în uh, slujba gestionării crizelor la Agenția Spațială Europeană suntem convinși că mijloacele spațiale sunt uh, foarte importante pentru gestionarea crizelor, deocamdată insuficient folosite, pentru că probabil că nu avem suficientă reactivitate, dar suntem convinși că e un domeniu, domeniu în care ne putem uh, aduce o contribuție mai importantă. Aș dori să menționez faptul că avem o cartă, o cartă internațională, spațiu și catastrofe naturale, uh, pardon, majore, și care are ca scop să pună la dispoziție, uh, dispoziția protecției civile imagini din spațiu obținute de către stat, uh, sateliții agenției noastre Uh, din spațiu. CNES, Agenția Spațială Franceză și cu Agenția Spațială Europeană se află la baza acestei carte. Ea funcționează foarte bine, există de 10 ani, a fost activată de 200 de ori și este foarte eficientă. Dar putem să aprofundăm activitatea noastră în acest domeniu și de altfel uh, am lansat o reflexie privind uh, arhitectura integrată europeană pentru a susține gestionarea crizelor. Că e vorba de crize legate de catastrofe naturale pe teritoriul uh, Europei, dar și intervenții de menținere a păcii. De exemplu, deci în toate uh, tipurile de criză, noi con- considerăm că putem să susținem gestionarea crizelor cu uh, mijloace spațiale, avem acest proces de reflexie și împreună cu colegii de la Agenția Europeană de Apărare. Și sperăm ca în final să ne putem aduce o contribuție prețioasă în acest domeniu, un domeniu foarte important pentru Europa în calitate de putere politică. În încheiere, într-adevăr, uh, e un an important. Silvia a menționat acest lucru. Odată cu intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona am avut multe evenimente. Consiliul Spațial de luna viitoare și care va fi o ocazie de a consolida și de a Uh, face progrese uh, pe temele deja evocate. În 2011 vom avea un acord administrativ cu Agenția Europeană de Apărare care va intra în vigoare. 2011-2012 va fi un an în care va trebui să consolidăm programul de supraveghere a spațiului și tot în 2012 vom avea o reuniune ministerială a agenției noastre care ne va permite să avem un buget majorat pentru anii următori și așa cum a spus și Silvia, în acești ani pregătim cadrul financiar uh, viitor al Uniunii Europene care ne va permite să concretizăm uh, obiectivele europene în domeniul spațial. Deci cred că anii următori vor fi ani cheie pentru domeniul spațiului și al securității în Europa. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Și, în fine, domnul Paris, de la Agenția Europeană de Apărare și care va, ne va vorbi despre comunicare între sateliți. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă mulțumesc pentru că m-ați, pentru că m-ați invitat aici. Reprezint Agenția Europeană a Apărării. Uh, și mă bucur că ne dați ocazia să, ne, să vă împărtășim uh, punctul nostru de vedere cu privire la aspecte de securitate și apărare legate de spațiu, mai ales după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, care recunoaște că Uniunea Europeană va elabora o politică spațială europeană pentru a promova punerea în aplicare a politicilor sale. Aceste politici includ în mod firesc și uh, politica comună de securitate și apărare, PSAC, dat fiind valoarea adăugată a spațiului în planificarea și în gestionarea crizelor și, de asemenea, uh, Serviciul European de Acțiune Externă furnizează o nouă dimensiune pentru a avea o abordare cuprinzătoare. Uh, tratatul de la Lisabona dă un rol uh, Agenției Europene de Apărare în dezvoltarea de uh, capacități de apărare, cerințe operaționale, identificarea acestora, promovarea măsurilor de, de atingerea obiectivelor din acest uh, domeniu și, în general, tot ce ține de securitate. Sigur că aici este inclus și domeniul spațial. Noi avem aici legături strânse cu Comisia, cu Agenția Europeană Spațială, ESA și cu Consiliul prin dialogul structurat privind uh, securitatea și spațiul în ultimii ani. Aș dori să vă împărtășesc azi două aspecte. În primul rând, rolul spațiului în uh, abordarea Uh, privind capacitatea de securitate și, în al doilea rând, utilizarea, caracterul dual al utilizării spațiului și um, uh, oportunitățile de consolidare a uh, cooperării civile și militare, așa cum uh, antevorbitorii mei au subliniat uh, până acum. Așadar, prima parte, spațiul în abordarea bazată pe capacitate. Să vă explic ce înseamnă capacitatea. Este abilitatea de a utiliza o serie de mijloace de instrumente pentru a produce un efect specific. Aceste, acest efect se analizează la toate nivelurile strategic, tactic și operațional, mai ales având în vedere uh, domeniile de teatre de operațiuni. Această capacitate nu include doar sisteme și echipamente, ci include, de asemenea, conceptul operațiunilor, organizarea, guvernarea, gestionarea informațiilor, ceea ce include și securitatea datelor, securitatea rețelelor de informații, într-un sens mai larg. Așadar, spațiul uh, are sisteme și active care sunt uh, mari contribuitori la toate chestiunile legate de uh, Um, capacitate, printre care este și AESA, un uh, sistem de supraveghere spațială care include um, elemente ca Space Situational Awareness. De asemenea, SATCOM, uh, rețeaua de uh, sateliți pentru comunicații, care reprezintă scheletul uh, acestui sistem. De asemenea, localizarea, poziționarea, navigarea sunt elemente importante. Acestea se referă la Galileo. Sigur că și aspectele meteorologice și, uh, de asemenea, interceptarea um, semnalelor, interceptarea informațiilor electronice. Toate acestea sunt incluse în acest sistem. Noi dorim să oferim cea mai bună protecție a spațiului în scopul de în scopuri de apărare. Și cele mai importante criterii sunt următoarele. Flexibilitatea utilizării, uh, capacitatea de reacție, securitatea și rezistența serviciilor. Um, de asemenea, o disponibilitate a serviciilor care să poată fi acoperită prin costuri, să poată fi accesibilă. Dimensiunea duală a spațiului. E bine, spațiul este, are această natură duală într-o mare măsură. Uh, și cum, să, cum putem răspunde la cerințele de capacitate pe care le-am identificat. Până acum, majoritatea programelor spațiale au fost uh, concepute ca fiind sisteme fie civile, fie militare, chiar dacă există exemple de uh, o abordare integrată duală. Pe viitor, sistemele spațiale trebuie concepute ca sisteme duale care să ia în considerare ambele dimensiuni, dată fiind convergența crescândă a nevoilor în operațiunile civile și militare pe teren. Atunci când vine vorba de furnizarea de date imagistice, de telecomunicații, de navigație, uh, aceasta va fi în continuare o nevoie pentru care trebuie dezvoltate active spațiale. Iar aceste cerințe pot fi îndeplinite prin uh, alte două activități. În primul rând, prin externalizarea serviciilor în domeniile în care operatorii comerciali sunt uh, în măsură să ofere servicii de înaltă calitate, soluții pentru uh, utilizatorii de securitate și apărare. Uh, și aici, uh, domeniul SATCOM, comunicații prin satelit, este un bun exemplu. Um, autoritățile naționale se bazează aici pe furn servicii furnizate de operatori comerciali. În același timp, Uniunea Europeană trebuie să se întrebe dacă dorește să aibă un acces garantat pentru uh, legăturile de comunicații vitale, cum ar fi uh, comunicațiile prin satelit militare. Și aici pornim de la zero din perspectiva europeană. Acest lucru este adevărat și pentru domeniul de observare a Pământului, unde uh, imaginile, informațiile prin satelit sunt uh, furnizate în mare parte de operatori non-europeni. Dacă vrem să uh, ne bazăm pe active care să fie în proprietatea Uniunii Europene și a statelor membre, va trebui să organizăm în mod structurat uh, procesele de dezvoltare a capacităților. Trebuie să analizăm cu atenție cerințele de capacitate la nivel civil și militar pentru a putea să uh, avem un set de cerințe consolidat care să poată să răspundă cerințelor sistemului dual. Un uh, test foarte interesant este în desfășurare în domeniul uh, Space Situational Awareness, SSA. Acesta este menit a fi un sistem dual care să fie în uh, serviciul comunităților civile și militare. Și vreau să vă dau câteva exemple concrete a instrumentelor pe care le-am dezvoltat noi până acum. În ceea ce privește coordonarea investițiilor în cercetare și uh, tehnologie spațială, există aici două dimensiuni importante. În primul rând, în ceea ce privește disponibilitatea uh, resurselor tehnologice spațiale critice, ESA, Comisia și EDA și-au unit forțele pentru a identifica uh, domeniile relevante de tehnologie pentru a armoniza implementarea foilor de parcurs. În al doilea rând, misiuni coordonate de demonstrare între EDA și ESA au fost inițiate ca uh, proiecte pilot, proiecte de testare în uh, domeniul SATCOM pentru uh, comande prin satelit și de asemenea pentru uh, utilizarea acestor sisteme în traficul aerian. Pentru a avea o abordare mai sistematică, am inițiat împreună cu Comisia și cu ESA, precum și cu Consiliul, cadrul de cooperare european, EFC, pentru a crea o mai bună sinergie, o mai bună complementaritate între securitatea civilă și între cercetarea uh, spațială și legată de apărare. Și investigăm acum, analizăm domeniile, avem uh, domeniul CBRN, dar și alte domenii relevante, uh, domeniul UAS și această um, cunoaștere situațională a spațiului, Space Situational Awareness. Sunt domenii de cooperare. Un alt exemplu concret este coordonarea uh, în ceea ce privește definirea uh, capacităților civile și militare. În primul rând, grupul operativ privind sinergiile civile-militare în observarea Pământului. Um, există două programe de observare a Pământului, MUSIS și GMS, care au fost concepute separat um, pe partea civilă și partea militară. Există anumite motive care uh, au stat la baza acestei abordări, dar acum este evident că trebuie explorate posibile sinergii între acestea. De exemplu, utilizarea de sateliți uh, și de către uh, componenta civilă și de cea militară, ceea ce înseamnă că trebuie să aibă loc un proces de identificare a cerințelor. Trebuie să obținem, uh, trebuie să ne gândim de la bun început, de când proiectăm următoarele capacități, trebuie să Uh, luăm în considerare acest caracter dual și posibilele sinergii. În ceea ce privește dimensiunea de securitate a GMS, uh, și uh, dezvoltarea ulterioară a acesteia ar putea să fie văzută în acest sens. Un alt proiect, Space Situational Awareness, de care mă ocup acum, am uh, început un proces de definire a cerințelor de capacitate, uh, desfășurat în paralel între EDA și ESA, în ceea ce privește utilizarea și cerințele utilizatorilor civili și militari. Foarte multe cerințe sunt complementare, dacă nu chiar identice. Există anumite specificități, sigur, în ceea ce privește apărarea, cum ar fi nevoia de a avea recunoaștere spațială, ceea ce include și uh, date uh, și imagini uh, terestre sau uh, spațiale. Uh, prevenirea coliziunilor, uh, Uh, posibilitatea de a verifica punerea în aplicare a tratatelor și convențiilor internaționale. Acestea sunt clar utilizări cu caracter dual, ceea ce înseamnă că părții interesate civile trebuie să accepte niște cerințe de securitate foarte stricte în ceea ce privește guvernarea și politica uh, privind informațiile. Și un al treilea exemplu, uh, domeniul de uh, recunoaștere și de obținere de informații secrete. Uh, Uh, și în acest domeniu cooperarea cu alte părți interesate este foarte importantă pentru a vedea care este amestecul potrivit între active spațiale um, și nespațiale, inclusiv vehicule fără echipaj. Uh, Agenția Europeană de Apărare va explora într-un studiu opțiunile de arhitectură a uh, sistemului UE-AESA uh, pentru a vedea riscurile posibile și, de asemenea, um, raportul dintre costuri și beneficii. Și un ultim exemplu, un proiect de, alt proiect de care mă ocup, în ceea ce privește găsirea de soluții eficiente prin externalizarea uh, anumitor servicii, uh, am lansat un proiect numit ESPC de achiziții, care va oferi Uniunii Europene și statelor membre servicii SATCOM la prețuri competitive, permițându-le să uh, își federalizeze cererea europeană printr-un sistem centralizat de achiziții. Acest exemplu dă un, uh, oferă un instrument concret uh, și pune bazele unui proces viitor către o mai mare uh, cooperare în domeniul SATCOM și în domeniul achizițiilor. Nu avem uh, nevoie de o abordare care să spună că totul trebuie să fie pus în spațiu. Spațiul trebuie să fie inclus într-un sistem mai larg de um, echipamente, de informații, care să răspundă nevoilor civile și militare ale abordării, noi abordări bazate pe capacitate. Uh, toate părțile interesate, Comisia Europeană, statele membre, uh, Agenția Europeană de Apărare, Agenția Spațială Europeană și Consiliul trebuie să-și continue dialogul cu privire la aplicațiile legate de securitate, să-și crească, să-și intensifice coordonarea. Parlamentul European va, avea, va juca un rol cheie în aceste încercări, și anume de a îndeplini obiectivul de a oferi securitate cetățenilor europeni. Mulțumesc! Vă mulțumim pentru această prezentare foarte completă. Pentru toate prezentările aș avea câteva întrebări foarte concrete pentru doamna Naja. Ați uh, vorbit despre Consiliul uh, în domeniul spațiului între Uniunea Europeană, Consiliul Spațial European, Consiliul între Uniunea Europeană și ESA. Um, ați spus că acest Consiliu este format din 29 de membri. Uh, care sunt cele două state care nu fac parte din Uniunea Europeană care participă la acest Consiliu? Aș dori să vă rog să ne vorbiți și despre relațiile dumneavoastră cu țările terțe mai ales cu uh, puterile emergente sau uh, care au ambiții mari în domeniul spațial, cum ar fi China sau India. Și o întrebare mai generală. În funcție de discuțiile de la NATO, se vorbește mult despre apărarea antimisilă. Uh, ce puteți să ne spuneți despre programele spațiale de alertă timpurie? S-ar uh, putea uh, relua o parte dintre aceste discuții, dintre aceste dezbateri în lucrările agenției dumneavoastră. Apoi are cuvântul domnul Galler. Ja, vielen Dank, uh, Herr Vorsitzender. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc uh, celor trei vorbitori pentru aceste prezentări, într-adevăr, foarte interesante. Cred că există destule structuri uh, care beneficiază de expertiză suficientă. Acum trebuie să mai avem doar voința politică de a pune în aplicare toate uh, aceste instrumente. Ați vorbit, printre altele, despre exploatarea sinergiilor în domeniul cooperării civile, civilo-militară, de asemenea de convergența crescândă a nevoilor acestor două dimensiuni atunci când actorii din cele două părți uh, cooperează, cei civili și cei militari. Și eu am o întrebare. Chiar spre sfârșit, Ați spus, Consiliul și EDA trebuie să rămână într-un dialog foarte strâns cu privire la uh, nevoile actuale, la ce trebuie făcut. Și acest lucru mă surprinde oarecum. Eu credeam că EDA e oarecum uh, Uh, o agenție care uh, este în subordinea uh, cuiva, și anume că ea face ceea ce se dorește la nivel politic de către Consiliu. Um, există, niște, există o anumită activitate paralelă a EDA sau trebuie să cereți consimțământul statelor membre, Consiliului? De unde primiți dumneavoastră instrucțiunile cu privire la activitatea dumneavoastră uh, eu credeam că, uh, de fapt, uh, vă ocupați doar de um, programe care au fost uh, deja decise la nivel politic. Dar uh, poate că ați putea să-mi spuneți dacă aveți și uh, anumite activități care să nu fi fost prescrise politic. Și ultimul punct se referă la finanțare. Discutăm aici, în subcomisia noastră, sigur și despre faptul că în comparație cu uh, concurenții noștri, uh, suntem în următoarea situație. Avem uh, structuri civile, dar avem nevoi financiare care nu sunt acoperite. Concurenții noștri au avut de la început o abordare militară și apoi au apărut efectele civile, acest profit colateral. Și atunci, sigur că nu trebuie să ne mirăm că sunt mai, uh, mai uh, competitivi decât noi. Cum credeți că Credeți că există voința politică necesară pentru ca aceste posibilități pe care le avem să poată fi într-adevăr puse în aplicare? Mulțumesc, Michael. Excelentă întrebare. Sunt absolut de acord cu ultima parte. Sunt, am notat faptul că 80% dintre lansările europene sunt pentru state, sateliți civili, comerciali, iar în Statele Unite este vorba de 20% în scopuri civile și 80% în scopuri militare. Domnul Gualtieri. Grație. Mulțumesc și eu doresc să mulțumesc celor trei invitați pentru prezentările lor atât de interesante. Prezentări uh, pline de implicații politice, este evident faptul uh, că cadrul uh, oferit de tratatul de la Lisabona oferă sau subliniază asimetriile uh, din sistemul instituțional actual uh, din punctul de vedere al poliției spațiale și a diferiților actori implicați. Avem uh, Consiliul Spațial European, dar avem și noua formațiune a Consiliului care s-a ocupat de spațiu. Avem Consiliul pentru Afaceri Externe, care indirect uh, va discuta și acesta despre spațiu. Avem ESA, care este o organizație interguvernamentală, uh, EDA, Agenția de Apărare, care are o structură interguvernamentală și uh, deci, iată, e vorba de dimensiuni instituționale diverse care se uh, amestecă, se suprapun și trebuie să se găsească anumite echilibre, trebuie să se împartă sarcinile între toate aceste aspecte instituționale. Deci, prima mea întrebare este cum poate să funcționeze, să se reorganizeze acest cadru instituțional, această constelație uh, instituțională și cum trebuie să arate acordul cadru. Uh, Apoi am o întrebare în legătură cu uh, siguranța resurselor. Pentru că este evident faptul că aceste programe sunt foarte scumpe, mă gândesc la Galileo, sunt și programe cruciale din punct de vedere civil și din punctul de vedere al securității, programe importante, comunitare, dar uh, spre diferen uh, sau uh, în uh, comparație cu alte programe, cum ar fi ITER, perspectivele financiare nu sunt sigure. Deci aș dori să știu cum, dacă trebuie să ne temem sau nu din acest punct de vedere, trebuie să tragem semnalul de alarmă legătură cu resursele financiare sau nu, pentru că Parlamentul ține mult la Galileo. Un alt aspect este raportul uh, dintre MUSIS și GMES. Reprezentantul Agenției uh, Europene de Apărare a vorbit puțin despre aceste uh, aspecte. Aș vrea să știu din punct de vedere tehnic despre ce este vorba. Știu că s-a pornit de la două dimensiuni diferite, deci împărțirea um, prerogativelor în două capitole diferite, dar uh, posibilitatea unor sinergii adus la o situație, adus sau nu la o situație remediabilă sau se pot crea sinergii reciproce între GMES și constelația Muzes? Din punct de vedere tehnic, care sunt problemele care au apărut și din, care sunt problemele din punct de vedere politic de asemenea? Apoi am o ultimă întrebare în legătură cu uh, tendința din ce în ce mai evidentă de externalizare a serviciilor satelitare sau de privatizare a acestor uh, servicii și în domeniul securității. Din punctul de vedere al Uniunii și a exigențelor sale de a garanta un acces la comunicările prin, comunicațiile prin satelite al Uniunii Europene și care este atitudinea Uniunii în legătură cu această tendință de privatizare. Mulțumesc! Merci. Mulțumesc. Doamna Gomez are cuvântul. Thank you. Mulțumesc. Doresc și eu să felicit pe cei trei vorbitori, să le mulțumesc uh, pentru prezentările lor uh, utile. Întrebările mele sunt următoarele. Criza financiară a avut un impact asupra activitățile dumneavoastră, impact pozitiv sau negativ? Mă gândesc că impactul ar putea fi pozitiv pentru că statele membre ar putea vedea mai bine de ce e nevoie de sinergii uh, și de ce e nevoie să-și unească resursele. Dar uh, ar putea, putea să ne închipuim și situația în care o rea- reacție primară ar fi aceea de a pune sub semnul întrebării proiectele în curs. Și din acest punct de vedere aș dori să vă rog să ne spuneți ce se întâmplă cu finanțarea programului Galileo, care este situația finanțării acestuia, pentru că Parlamentul a luptat pentru a asigura finanțarea acestui program și dorește să continue să lupte pentru acest program uh, în continuare. De asemenea, aș dori să vă întreb dacă una dintre sugestiile noastre din ultima rezoluție din martie, din raportul nostru privind spațiul, în legătură cu strategia europeană de securitate, noi am recomandat uh, ca GMES să facă mai multe pentru a aborda nevoile specifice ale sectorului de apărare și securitate și Centrul European uh, de Sateliți ar putea să fie o interfață în acest uh, sens. S-a schimbat ceva în această direcție? De asemenea, aș dori să vă întreb dacă uh, cred că s-a făcut referire la faptul că statele membre și Uniunea se bazează pe imaginile obținute din domeniul comercial dar uh, am vorbit și despre nevoia mai multor acorduri cu statele membre pentru a facilita accesul la uh, imaginile din surse guvernamentale. S-au făcut progrese în acest sens? Aș dori de asemenea să vă întreb dacă monitorizați ce fac Statele Unite și ce face China în uh, acest domeniu, în domeniul cercetării și dezvoltării în domeniul spațiului. De asemenea, aș dori să vă întreb dacă aveți o poziție sau dacă Consiliul v-a cerut să reprezentați uh, un, o poziție în legătură cu sistemul de apărare antirachetă propus în cadrul NATO, dacă este viabil acest sistem, dacă acoperă într-adevăr întreaga Uniune Europeană alături de sistemul NATO actual sau fără acesta și ultima întrebare, acest Consiliu al Spațiului a existat... Doamna Ashton ar putea să participe și dânsa la un moment dat la lucrările acestuia? Mulțumesc! Merci. Vă mulțumim! Doamna Naja, vă dau mai întâi dumneavoastră cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Voi răspunde mai întâi la întrebările dumneavoastră. Consiliul European al Spațiului, poate putea să existe o mică confuzie. Pe de o parte, avem Consiliul pentru Spațiu din acordul cadru între ESA și Uniunea Europeană, adică o formație comună a Consiliului ESA la nivel ministerial, uh, și Consiliului Uniunii Europene. Deci, din Uniunea Europeană e vorba de Consiliul pentru Competitivitate și din, din uh, partea ESA e vorba de uh, miniștrii uh, care se ocupă de spațiu. În majoritatea țărilor uh, sunt uh, pentru cercetare, dar anumite țări pot să fie ministrul pentru industrie sau pentru economie. Deci, acest Consiliu Comun reunește deci toți miniștrii care se ocupă de spațiu și când spun din 29 state, e vorba de cele 27 state membre ale Uniunii Europene, plus cele două state care fac parte din ESA, dar nu fac parte din Uniune, adică uh, Elveția și Norvegia. Apoi, avem noul uh, Consiliu uh, pentru Spațiu, Consiliul de Competitivitate, care a adăugat uh, domeniul spațial la competențele sale, format din cele 27 de state ale Uniunii Europene. Deci este un Consiliu al Uniunii Europene. Și, după cum a spus Silvia, s-a creat un grup de lucru pentru spațiu la care ESA va fi invitată ca observator. Deci e vorba de două formațiuni diferite, Consiliul European pentru Spațiu și Consiliul uh, ESA Uniunea Europeană M-ați întrebat de asemenea care sunt legăturile noastre cu așa numitele puteri spațiale emergente, care trebuie să spunem că ocupă deja o poziție importantă în acest domeniu. Cooperăm în principiu cu toate puterile spațiale. Bineînțeles, cooperăm cel mai mult cu Statele Unite, dar cooperăm și cu Rusia. Cu India și China am cooperat la nivel științific de exemplu, am uh, organizat o misiune în cooperare cu uh, India, o misiune științifică cu China de asemenea. Deci avem legături, dar aceste legături deocamdată se limitează la misiuni uh, de ordin științific, pentru că nu, suntem, nu avem doar o cooperare, ci suntem și în competiție cu aceste puteri uh, spațiale emergente care au de gând să pună pe piață lansatoare de sateliți um, și, după cum ați spus, diferența dintre Uniunea Europeană și Statele Unite în domeniul spațial uh, este că uh, Europa depinde în mod critic de performanța sa pe piața comercială. Deci, în Europa, investițiile publice reprezintă 10% din investițiile publice ale Statelor Unite și, totuși, Uniunea a reușit să capteze 40 până la 50% din piața comercială mondială în domeniul uh, echipamentelor de lansare sau în domeniul sateliților. Deci, Europa depinde în mod crucial de, de performanța sa, de poziția sa competitivă pe piața comercială de lansare de sateliți și deocamdată avem o poziție foarte competitivă pentru că comand, comenzile publice europene sunt uh, foarte uh, scăzute în comparație cu comenzile publice americane. Chiar dacă uh, Statele Unite nu au succes pe piața comercială de lansare de satelit, comenzile publice permit să sprijine uh, acest uh, program. Este evident că supravegherea, problema supravegherii spațiului uh, probabil va evolua pentru a acoperi uh, și alte aspecte. După cum am spus, programul depinde de se va baza pe infrastructuri naționale, eh, infrastructuri la sol, de exemplu rețeaua Graf din Franța sau Tira din Germania, sunt eh, mijloace care pot fi folosite pentru astfel de aplicații, dar deocamdată supravegherea spațiului nu acoperă aceste subiecte. Eventual, dacă statele membre doresc acest lucru, pot să ne dea și astfel de responsabilități, dar deocamdată nu este cazul. În ceea ce privește guvernanța și organizarea acestei uh, constelații, de instituții, Comisia, um, grupurile interguvernamentale, uh, Agenția Europeană de Apărare, care are un statut diferit. Bineînțeles, este o provocare majoră organizarea lucrărilor între toate aceste organizații, este și un atu al Uniunii Europene faptul de a pune în colaborare toate acești, toți acești actori, dar nu este, bineînțeles, simplu. Avem un acord cadru pe care îl vom evalua și vom vedea dacă trebuie să-l adaptăm, mai ales în funcție de noua donă politică după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona. Dacă așa este, trebuie să ne gândim la această adaptare uh, în, uh, pe parcursul anului 2011, pentru că dacă nu adaptăm până în mai 2011 acest acord, el va fi prelungit automat. Deci, înainte de mai 2011, trebuie să ne gândim dacă trebuie să modificăm acordul cadru. S-a pus întrebări în legătură cu externalizarea serviciilor. Poate că nu eu voi răspunde la aceste întrebări. Acum, în legătură cu finanțarea, ați pus o, o întrebare generală în legătură cu impactul crizei financiare. V-aș spune că deocamdată Impactul uh, pe care l-am constatat nu este unul negativ, pentru că cred că în momente de crize financiare investițiile în cercetare și în tehnologie și în locurile de muncă înalt calificate sunt investiții sigure, investiții de viitor pentru a consolida competențe, a menține competitivitatea industriei noastre, deci deocamdată aș spune că nu am simțit un impact negativ, dar începem să simțim un impact negativ acum și pentru colegii noștri de la Comisie. Negocierile perspectivelor financiare vor fi eh, mai dificile decât eh, altele din trecut eh, noi vom avea un Consiliu Ministerial în 2012 la care se vor lua decizii în legătură cu noi programe și atunci poate contextul acestora va fi mai dificil. Deci mă tem că vom, vom simți acest impact uh, pe viitor destul de rapid. În ceea ce privește nevoile de securitate în legătură cu GMES, uh, Rodolf va răspunde poate, dar Într-adevăr, există un grup de lucru în legătură cu sinergiile dintre partea civilă și cea militară și ne gândim cum putem să ținem cont de nevoile legate de securitate în GMES, având în vedere că GMS și MUSIS nu au aceeași durată. GMES este un program de actualitate, în timp ce MUSIS va funcționa mai târziu, dar există într-adevăr sinergii și Rodolf vă vorbi despre acestea. Cred că eu mă voi opri aici cu răspunsurile și voi da cuvântul colegilor mei. Aș dori să răspund la o parte din întrebări și să completez și răspunsurile pe care le-a dat uh, antevorbitoarea mea, mai ales în ce privește impactul bugetar. În prezentarea mea spre sfârșit am mai spus și că după uh, Um, după fixarea priorităților noastre pe viitor, Comisia propune o serie de activități ale Uniunii Europene pentru spațiu și e clar că în acest sens avem o prioritate foarte clară, așa, așa cum am spus, ca sistemele uh, pentru, de tip Galileo și GMMS uh, să aibă o dotare separată în uh, viitoarele perspective financiare. Mai există o întrebare suplimentară în ce privește nevoile financiare pentru Galileo Leo în uh, uh, perspectivele financiare actuale. Cum uh, eu nu sunt reprezentantul oficial al programului Galileo, nu aș dori să intru în detaliu, nu vreau să vă dezinformez, să, nu aș dori să vă furnizez informații care deja sunt depășite, sper să dați dovadă de înțelegere, însă aș dori să vă informez că dezbaterile sunt în curs, în parte pentru a ne asigura că avem o punere în aplicare a programului mai eficientă pe termen lung de asemenea, există dezbateri în curs în ce privește sistemul GMES uh, față de programul inițial între Agenția Spațială, Spațială Europeană, Comisie și alți factori implicați se dezbate dacă e nevoie ca din uh, perspectiva unei gestionări a programelor mai eficiente să încercăm să vedem dacă nu putem să explorăm și alte posibilități, respectiv de a asigura finanțare suplimentară care nu sunt prevăzute de perspectivele financiare actuale. Încă o dată e vorba doar de dezbateri care uh, sunt mult mai aprofundate și eu nu sunt, uh, nu reprezint nici programul GMS uh, aici, deci nu am căderea necesară și nu doresc nici să vă dezinformez și deci nu o să intru în detalii. Sigur că obiectivul nostru cu numărul 1, când am spus că dorim că și considerăm că trebuie ca în uh, următoarele perspective financiare să existe programe și proiecte care să ne permită uh, să uh, avem o bază financiară stabilă pe termen lung. Pentru noi aceasta este prioritatea. Deci pentru propunerile de anul viitor dorim ca Galileo și GMS-ul dar așa cum am spus că am dorit să avem și o a treia sferă de activități și vorbim de uh, un cadru uh, temporal mai uh, vast, uh, de 10 ani, de exemplu, pentru ca noi și pentru ca și Uniunea Europeană să aibă finanțarea necesară pentru a sprijini mai bine folosirea sistemelor spațiale în scopuri de securitate. Sigur că una este să asigurăm activele noastre spațiale, pe de o parte, dar pe de altă parte, alta este să uh, creăm aceste sinergii și să ne asigurăm că sistemele spațiale pe care le uh, instituim la nivel european pot fi folosite și uh, pentru apărare și pot îndeplini și obiective de securitate. Și ajung acum la uh, o întrebare legată de Uh, rezoluția Parlamentului privind uh, strategia europeană de securitate a menționat-o într-adevăr. Uh, cred că sistemul GMES ar trebui să se ocupe de probleme de securitate mai mult și așa cum am spus că e un proces în derulare, va trebui să găsim formula, să vedem care sunt aceste cerințe și la ce astfel de cerințe GMES sau noi ar trebui să răspundem. În orice caz, cred că trebuie să fim foarte clari, um, să avem uh, dialogul necesar cu toate părțile implicate, atât la nivel european, cât și în afara Uniunii Europene și, uh, și să vedem dacă într-adevăr e nevoie, unde se află această nevoie legată de contribuția spațiului la aceste activități uh, de securitate, ce poate acoperi sistemul GMES. Așa cum am spus, din uh, sfera civilă avem un program cu o, un buget uh, eminamente civil. Însă cum putem, fără uh, a exploda bugetul, cum putem să folosim aceste, civile, uh, aceste programe civile și în scopuri militare? Ministrii noștri de finanțe sunt sigură că nu vor fi de acord să dea bani uh, în plus. Însă mai putem crea sinergii și pe alte căi, așa cum facem, de exemplu, uh, în, uh, la Agenția spațială, uh, Agenția Europeană de Apărare, în care invităm și partea civilă să intervină. Există o dublare imensă a eforturilor uh, între partea civilă și partea militară. Și dacă spunem că de ambele părți uh, Uh, uh, efectele crizei se fac uh, resimțite, deci atât în sfera civilă cât și în sfera militară, din contactele pe care le avem cu factorii implicați și la nivel național a reieșit pe lângă impactul negativ la care vă refereați și un, o consecință pozitiv, respectiv că toată lumea e gata să gândească în mod eventual inovator o nouă sinergie cum se pot depăși uh, obstacolele administrative pentru a ajunge la uh, rezultate pozitive. Deci, iată, într-adevăr, impactul pozitiv al crizei e că uh, există dorința aceasta de a avea o gândire nouă, inovatoare, pentru a pune în comun eforturile de ambele părți și pentru a crea, sperăm noi, sau pentru a lansa servicii Uh, pentru ca pe partea militară să se poată încuraja cooperarea în, la nivelul statelor membre, uh, deci din partea militară, care pot interacționa cu uh, sistemul civil și pentru a ne asigura că unul dintre cele două sisteme răspunde la nevoile ambelor părți. Prefer să mă opresc aici și să-i las cuvântul lui Rodolf. Mulțumesc! O parte din uh, răspunsurile pe care trebuia să le dau eu au fost deja furnizate de către antevorbitoarele mele la multe dintre întrebări. Aș dori, aș dori doar să completez aceste răspunsuri cu o serie de aspecte, aspecte sensibile, mai ales în ce privește uh, apărarea antirachetă, o întrebare pe care mi-a pus-o domnul președinte, dar și reprezentantul, uh, reprezentanta Spaniei sau al Italiei, îmi cer scuze, spune vorbitorul, în ce privește apărarea antirachetă. E un subiect foarte important, însă nu pentru noi, ci pentru NATO. Și de ce acest lucru? Pentru că funcționăm diferit. Uh, noi raportăm ministerelor de apărare și miniștrii de apărare nu au solicitat uh, uh, Agenției Europene de Apărare să deruleze activități în acest sens. Deci, uh, noi știm că foarte puține state membre doresc să lanseze sau să lanseze aceste echipe de cooperare cu privire la apărare antirachetă, însă acest lucru se face doar la nivelul NATO deocamdată. E simplu. Uh, deocamdată, cel puțin, până când nu vom avea alte evoluții. În ce privește observarea Pământului, deputatul italian, dar și uh, deputata din Spania uh, au pus o întrebare legată de cooperarea în ce privește GEMS și MUSIS. Am început de la uh, scheme complet diferite, cu două programe, cu două calendare diferite și cu um, priorități diferite. Din câte am observat eu, aș putea spune că, având în vedere că nu avem cerințe la nivel înalt comune de la început, face uh, identificarea de sinergii destul de dificilă. Am încercat să găsim astfel de sinergii, dar bineînțeles că ele au o sferă de aplicare limitată. Însă sunt învățăminte pe care le putem folosi în orice caz pe viitor, pentru că ciclul uh, deciziilor și a programelor în ceea ce privește observarea Pământului este, scurt, pentru că uh, Uh, sateliții au o durată de viață uh, de la 5 până la 7 ani și deci dezbaterea pe acest subiect este încă deschisă pentru, următoarele, pentru următorii sateliți. GEMS acoperă uh, un calendar de zece ani și mai bine și după MUSIS Uh, vor uh, exista noi generații de uh, sateliți și noi active spațiale. Și dacă nu identificăm cu succes aceste sinergii acum, pe termen scurt, e greu de crezut că vom avea succes pentru generația de după. Iar în ceea ce privește delocalizarea, dacă nu mă înșel, o întrebare care mi-a fost pusă din Spania sau din Italia, de localizarea, dacă este uh, o tendință sau nu, în domeniul comunicării prin sateliți e o tendință con, uh, confirmată, la fel ca și în observarea Pământului, însă ceea ce contează e guvernanța, felul în care Uniunea Europeană controlează accesul la aceste resurse. Și e o problemă legată de dimensiunea pieței cu cât putem uh, plăti, investi și apoi obține garanții financiare, uh, cu atât suntem mai prezenți pe, pie- pe, pe piață. Uh, e o strategie uh, a americanilor, care însă nu este foarte bine reprezentată uh, pe piața europeană. Puterea de achiziție este mult mai scăzută uh, în Europa decât în Statele Unite și colega mea Geraldine spunea că uh, în ce privește eforturile guvernelor de a susține politica spațială în acest domeniu al uh, observării Pământului sau al uh, comunicării prin sateliți. Eforturile sunt, uh, sunt diferite. Dacă suntem credibili pe partea cerere, vom, ne vom menține credibilitatea. Deci, delocalizarea, nu știu dacă considerați că e vorba de un, o tendință pozitivă sau negativă, însă aș dori să vă spun că e doar o, un instrument, o unealtă. Cel mai important este ca Uniunea Europeană să aibă acces la o resursă sigură, garantată, să dobândim uh, o suveranitate, dar și să avem o garanție de acces la aceste active. E o tendință în operațiuni, uh, respectiv uh, delocalizarea. Iar în legătură cu impactul pozitiv sau negativ al crizei economice, în ce privește cooperarea, eu aș spune că are atât uh, o contribuție pozitivă pentru că ne încurajează să cooperăm la nivel european și iată acum avem un schimb de idei și ne promovăm uh, obiectivele și încercăm să încurajăm un grup de state membre să coopereze, însă, pe de altă parte, uh, apare și acest reflex al protecționismului în care interesele naționale intervin în joc la nivel național și astfel se pun mai puțin în comun uh, chestiuni care întotdeauna au fost dificile pentru anumite națiuni care au o, uh, o tradiție și rezultate foarte bune în, uh, în politica spațială la nivel național. Ori în Uniunea Europeană, în domeniul spațial, nu are uh, un palmares foarte important. Ceea ce înseamnă că trebuie să convingem statele membre să coopereze uh, și, din păcate, uh, și, și aici intervine și uh, conducerea uh, Agenției Europene de Apărare. E o întrebare pusă de deputatul din Germania. Avem o guvernanță specifică și uh, să nu uităm că miniștrii uh, de apărare ne uh, dau Uh, să zicem, teme de lucru și nu viceversa. Chiar dacă am lucrat ca un grup, grup de lucru, noi venim doar cu propuneri care trebuie să fie validate și sprijinite de către uh, nivelul național. Deci e o decizie foarte greu de obținut la nivel politic, mai ales uh, în ce privește spațiul. Mulțumesc. Mai dorește cineva să ia cuvântul, să reacționeze la răspunsurile care ne-au fost furnizate. Dacă nu, dacă nu mai dorește nimeni să intervină, finalizăm acest uh, punct de pe ordinea de zi. Vă mulțumim pentru prezență, mulțumim pentru uh, intervențiile dumneavoastră foarte utile. Reamintesc că până mâine uh, are loc în uh, Parlamentul European această conferință la care bănuiesc că veți participa și dumneavoastră și invit pe colegii prezenți în sală și care au participat la dezbaterea din această dimineață, astăzi și mâine, să meargă la această conferință. E o problemă pentru că mâine la FET are loc o reuniune extrem de importantă Uh, dar pe partea de apărare și securitate a politicii spațiale uh, vor fi la această conferință în uh, intervenții foarte interesante în prelungirea dezbaterii de astăzi. Vă mulțumim pentru intervenție. Al doilea punct de pe ordinea de zi de astăzi este raportul colegului nostru Cristian Eller cooperarea civilo-militară și dezvoltarea unor capacități civilo-militare. La ITRE are loc un vot important, Cristian va sosi în câteva clipe. Dacă nu vă deranjează, vă propun să trecem la punctul următor de pe ordinea de zi, consolidarea securității chimice, biologice, radiologice și nucleare în Uniunea Europeană, plan de acțiune al Uniunii Europene în domeniul CBRN. Avem un deci, comisia competentă pe fond este comisia LIBE. Ana Gomes este raportoare pentru LIBE. Și uh, AFET și SEDE trebuie să pregătească un aviz, raportoare fiind doamna Lözing, din partea comisiei noastre, care ne-a prezentat în 13 septembrie anul curent proiectul său de aviz. 49 de amendamente au fost depuse au loc dezbateri destul de aprinse pe această temă. Cu permisiunea dumneavoastră putem aborda acest punct de pornire azi acum? Doamna Lezing, se poate? Da. Problema este că persoanele care au depus amendamente nu sunt aici. De aceea uh, aș vrea să pot comunica cu aceștia și din punct de vedere al verzilor este regretabilă situația. Aș dori să pot să discut cu cei care au depus amendamentele în, în această dezbatere și aș vrea de asemenea să aud ceea ce au de spus aceste persoane. Eu am să explic, uh, să-mi explic uh, comportamentul, dacă am uh, luat sau nu în considerare amendamentelor și nu văd care este sensul să vorbesc eu acum dacă nu este aici niciunul dintre persoanele, dintre persoanele vizate. Înțeleg poziția dumneavoastră, însă ă, fiecare grup politic e reprezentat aici și dacă aceste, aceste persoane sunt în sală e pentru a transmite deputaților absenți ă, de, ă, concluziile dezbaterii, sunt și colaboratori ai grupurilor politice care pot participa la dezbateri și cred că uh, comentariile dumneavoastră, poziția dumneavoastră va fi luată în considerare de grupurile politice. Până la urmă e de competența grupurilor politice să organizeze uh, fluxul de informații. Eu v-aș invita să ne prezentați. Sper ca domnul Eller să sosească pe la 11, 11 și un sfert, după ce votul de la ITRE uh, se va fi terminat deci vă propun să începem această dezbatere. Concluzii vor, ă, colegii vor sosi în sală. Încă o dată, reprezentanții grupurilor politice sunt în sală și sper că informația va circula foarte bine. D'accord, ok. Bon, on va, moi je propose de... Vă propun să-i dăm cuvântul doamnei Lözing ca să-și facă expunerea acum și după reacții veți putea lua cuvântul după aceea. Da, uh, Cred că domnul Butikofer oricum nu va fi astăzi aici, așadar, în ceea ce îi privește pe verzi, uh, mă rog, asta este situația Sigur că am citit cu mare atenție toate amendamentele depuse, le-am verificat, pot să le susțin pe multe dintre ele, dar din păcate pe la fel de multe nu pot să le susțin. Cele pe care le susțin sunt uh, de uh, completare și vreau să mulțumesc colegilor. În prima dezbatere uh, Uh, nu aveam textul de referință de la Comisia Libe, așadar am putut să uh, iau poziție în avizul meu doar față de anumite aspecte. Mă refer la uh, 4, 27, 36 și 39 uh, ale domnului Palechis, de asemenea 6, 14, 19 și 38 ale domnului Butikofer. Uh, amendamentele 20 și 43 ale doamnei Munis de Orchisa de asemenea, 10 și uh, 42 al domnule Ietemache și, de asemenea, amendamentul 35 al domnului Van Orden. În ceea ce privește amendamentul 8 la punctul 3 al domnului Butikofer, vreau să observ aici că, sigur că nu suntem împotriva conținutului acestui amendament, uh, ci, din punctul meu de vedere, proliferarea nucleară reprezintă un risc pentru toate substanțele menționate, și pentru cele chimice și pentru cele biologice. Din acest motiv, resping acest amendament, pentru că acesta se, refa, se referă doar la substanțele și la armele nucleare. În ceea ce privește amendamentele 5, 26 și 40, am să votez uh, cu abținere din motivele următoare. La amendamentul 5 al doamnei Suli se vorbește despre asigurarea transportului și a stocării materialelor CBRN Sigur că stocarea și uh, transportul uh, trebuie să fie sigure, această siguranță este importantă, dar uh, noi, uh, grupul meu, militează pentru dezarmarea completă, inclusiv uh, în ceea ce privește uh, uh, substanțele chimice, radiologice, nucleare. Acestea așadar nu ar trebui nici să fie stocate, nici să fie transportate. De aceea, abținere. La amendamentul 26, tot al doamnei Sui, nu sunt de acord, nu cred uh, că actorii non-statali ar trebui să aibă un statut special. Favorizez um, abordarea domnului Palechis, care are același conținut uh, încă a, a trecut la punctul, uh, sub punctul 9, exact conținutul acestui amendament. Așadar, mă refer la actorii statali în uh, uh sensul convenției. Această convenție nu ia în considerare riscurile care uh, provin din partea actorilor nestatali. Uh, de aceea nu susțin amendamentul doamnei Suli și susțin amendamentul domnului uh, Palechis, care sunt uh, identice cu excepția acestui punct. În al treilea rând, instrumentul pentru stabilitate, respectiv menționarea acestuia. Eu sunt conștientă că prin instrumentul de stabilitate se pot face, se pot lua măsuri și finanța măsuri um, însemnate. Dar grupul meu critică lipsa de transparență și finanțarea operațiunilor militare prin instrumentul de stabilitate. Noi respingem această finanțare. De aceea nu pot să votez pentru acest amendament. În ceea ce privește celelalte, celelalte amendamente, uh, ele fie se referă la aspectul militar în protecția privind catastrofele sau în uh, uh, combaterea riscurilor CBRN sau se exprimă împotriva uh, stabilirii unei zone europene fără arme nucleare. Iar eu consider că aceasta este o cerință esențială pentru a uh, susține neproliferarea. Așadar, nu pot să susțin aceste amendamente și dacă ele vor fi adoptate, voi vota împotriva avizului meu și, sau voi cere să mi se șteargă numele de pe acest uh, document. Mulțumesc! Bien, merci. Mulțumesc. Dintre raportorii din umbră, cine dorește să ia cuvântul? Doamna Suli? Uh, Am ascultat-o pe doamna Lözing Evident, partea politică a raportului său uh, a fost uh, foarte marcată. Este un text destul de puțin realist care nu ținea cont de partea ajutor, asistență acordată populației în caz de accidente. Deci, securizarea transportului și stocajului a fost evocată de doamna Lăzing. este pentru mine o chestiune esențială. Dacă se securizează transportul și stocajul, există mai puține riscuri de deturnare a materialelor de aceste tipuri. Amendamente de suprimare. Într-adevăr, am încercat să suprimăm toate observațiile legate de apelurile de respectare a tratatelor internaționale care au fost deja um, ratificate sau apelul de a nu se folosi materiale nucleare, pentru că nu cred că acesta era obiectivul acestui aviz. De am introdus amendamente pentru cooperarea interregională, care cred că mi se pare o idee bună pentru acest domeniu și mai mult dintre noi am subliniat importanța consolidării cooperării civilo-militare pentru noi este, dacă dorim să fim eficienți pe teren, este imposibil uh, să nu folosim uh, cunoștințele uh, în acest domeniu din domeniul civil. Am introdus și un amendament pentru consolidarea forțelor de protecție civilă. De asemenea, un aspect important. Raportul doamnei Gomez pentru mine este un raport excelent, absolut echilibrat care ține cont de toate dimensiunile problemei și cred că ar fi păcat să îi grefăm un aviz care ar denatura uh, acest raport excelent. Și în ceea ce privește amendamentele Buticofer și ale mele, nu am găsit diferențe uh, majore. Mă scuzați, în, în între amendamentul Palachis 26 și amendamentul meu 26, eu nu văd diferențe majore între aceste două amendamente. Mulțumesc. Ana, dorești să intervii? Doresc să mulțumesc celor două colege, doamna Lozing și doamna Sui. Într-adevăr, Având în vedere că doamna Lezing și-a produs avizul înainte ca eu să fi produs raportul, acest lucru i-a limitat, evident, viziunea și, după cum a spus doamna Sui, raportul uh, vizează alte lucruri sau mult mai mult decât strict chestiunea dezarmării. Pot să înțeleg faptul că un aviz al subcomisiei noastre este și sau ține cont și de aspectul, privind, aspectul legat de dezarmarea. Nu, acesta este obiectivul inițial al raportului. Obiectivul inițial al raportului este identificarea riscurilor uh, și a uh, uh, provocărilor cu care ne confruntăm și cum putem să ne să găsim o soluție pentru a ne proteja populațiile de aceste pericole. Deci, eu am incorporat în raportul meu câteva idei din raport din avizul doamnei Lözing în legătură cu dezarmarea, dezarmarea, dar, bineînțeles, nu sunt absolut deloc de acord cu viziunea dânsei și anume de a exclude cooperarea ă, civilo-militară, pentru că, după părerea mea, aceasta este esențială pentru a avea un sistem eficient la nivel european, pentru a acționa uh, împotriva acestui uh, tip de amenințări. E absolut nevoie uh, de aceste, acest tip de cooperare. Există un plan de acțiune al Consiliului din iulie în acest sens și lipsește tocmai această articulare și de aceea cred că este obligația noastră să insistăm pe acest aspect. Sunt absolut de acord cu observațiile doamnei Sui în legătură cu compatibilitatea între diferitele amendamente, amendamente ale colegilor Palechis, Buticofer, Urchisa și ale doamnei Sui. Cred că cooperarea interregională este într-adevăr capitală și capitală este și consolidarea forțelor de protecție civilă. În țara mea, în Portugalia, am organizat o audiere în legătură cu modul această cooperare funcționează deja organizată de autoritățile naționale. Cred că acesta este un exercițiu util pentru că fiecare dintre statele, țările noastre este o verigă a lanțului și uh, a treb- de aceea am început cu țara mea. Toate autoritățile civile, militare, cunoșteau planul de acțiune, deci iată un prim lucru pozitiv. Chiar unele dintre aceste autorități au participat la elaborarea sa, dar una dintre, dar cea mai importantă concluzie a mea a fost aceea că lipsește o autoritate la nivel național care să facă coordonarea la toate nivelurile inclusiv la nivelul uh, circulației informațiilor secrete, deci la nivel de intelligence, uh, pentru că diferiții actori au nevoie de aceste informații pentru a înțelege amenințările și riscurile și pentru a se pregăti pentru a face față acestora. S-au evocat aspecte de ordin național în legătură cu pregătirea și așa mai departe, dar este interesant uh, faptul uh, că unii participă deja la exerciții la nivel european, uh, care sunt foarte utile. În ceea ce privește consolidarea forțelor de protecție civilă, și aceasta este un aspect foarte important, acesta este un aspect foarte important și este nevoie de pregătire specifică pentru a face față acestor amenințări uh, și pentru a face față uh, substanțelor chimice, biologice, radiologice și nucleare. E nevoie de pregătire, de antrenament și așa mai departe pentru a face față acestor tipuri de situații. Antrenament specific, pregătire specifică. Ideea de a face față acestor uh, pericole, așa cum se spune în amendamentul colegului Palechis, dar cred că în raportul meu am spus destul de clar faptul că trebuie să gestionăm manipularea acestor substanțe care nu au doar un uz militar. Sunt substanțe care sunt folosite de laboratoare, de diferite centre de cercetare, de întreprinderi, în industrie. E vorba de substanțe chimice și biologice care sunt folosite de diferiți agenți uh, uh, din domeniul civil. Deci, trebuie ca substanțele, ca convențiile care există în legătură cu aceste substanțe să funcționeze pentru ca accesul la aceste substanțe Uh, să fie controlat și stăpânit pentru a se reduce pe cât e posibil accesul la tehnologii, tehnologii care să poată să permită folosirea lor uh, în scopuri teroriste. Dar Deci aici nu luptăm doar împotriva folosirii acestora în scopuri teroriste, ci și prevenirea unor dezastre provocate de om sau dezastre naturale. Avem exemplul dezastrului din Ungaria. Uh, un eveniment recent uh, a fost vorba de deșeuri to- toxice. Iată un exemplu de dezastru de tip uh, CBRN, deci aici e vorba de uh, de substanțe chimice, un dezastru provocat de om, dar cu consecințe care depășesc granițele unei țări, ale Ungariei în acest caz, și care arată că e nevoie de uh, o pregătire la nivel internațional pentru a face față situației, dar și la nivel regional la nivel, și la nivel european. Și în cazul Ungariei este interesant faptul că Comisia, la solicitarea Ungariei, a putut uh, să trimită experți uh, în cadrul mecanismului de intervenție rapidă pentru a ajuta autoritățile maghiare să identifice pagubele și uh, măsurile care trebuie luate pentru a limita efectele. Multe dintre amendamentele colegilor la avizul doamnei Lözing sunt legate de elemente care există deja în raportul meu, dar acest lucru se datorează faptului că raportul a fost uh, disponibil mai târziu, de aceea nu au putut să uh, țină cont de ceea ce am spus în raport uh, și, bineînțeles, încă mai strâng uh, idei uh, sugerate de colegi și inclusiv în avizul doamnei Lözing. Mulțumesc! Mulțumesc. Mai dorește altcineva să intervină în legătură cu acest uh, punct de pe ordine zi, domnul Paleckis, pentru că ați depus anumite amendamente, vă rog. Uh, uh, în ceea ce privește amendamentele mele, eu am recomandat celor care propun uh, o evaluare de impact privind uh, potențiale atacuri CBRN și disponibilitatea măsurilor de uh, pregătire și de reacție, mai ales contra măsurile medicale. Acestea au fost propunerile mele. A solicit uh, statelor membre și Comisiei, prin amendamentele mele, să uh, facă schimb de bune practici și să crească coordonarea între experții din domeniul civil și militar. De asemenea, aș dori să recomand ca Comisia Europeană să raporteze în mod periodic Parlamentului European cu privire la amenințările și la evaluările de uh, privind riscurile și amenințările CBRN. Și recomandarea ar, mea ar fi ca noi, în subcomisia noastră, să organizăm o audiere în Parlamentul European, la care să invităm reprezentanți ai Comisiei Europene, Consiliului și industriilor relevante. Nu, acesta nu este un amendament, ci este doar o recomandare, o sugestie a mea. Și, în general, aș dori să subliniez că nivelul de pregătire pentru potențiale atacuri CBRN variază foarte mult între statele membre. Mai ales noile state membre nu sunt atât de bine pregătite pentru posibilitatea unor astfel de atacuri. După cum știm, Regatul Unit uh, este țara cea mai bine pregătită dintre statele membre europene, dar în general sunt rămâneri în urmă în comparație nu doar cu Statele Unite ale Americii, ci și cu anumite state din Asia. De aceea este un subiect foarte important și e un raport foarte important. Mulțumesc! Monsieur Heller nous a rejoint. On a des contraintes de temps. Est-ce que... Domnul Heller, eh, domnul Heller este acum eh, printre noi eh, și având în vedere că nu avem foarte mult timp, mai doriți să adăugați ceva la această discuție sau revenim la ea după raportul Heller? Pe scurt. Nu, nu am nimic de adăugat acum. Cred că unele puncte oricum nu putem să le discutăm astăzi și să le terminăm de, să le încheiem de discutat pentru că există păreri prea diferite. Eu am spus ce am avut de spus. Atunci dau cuvântul lui Cristian Eller în legătură cu raportul privind cooperarea civilo-militară și dezvoltarea capacităților civilo-militare, raport pe care îl vom vota joi la Comisia AFET. S-au depus 157 de amendamente Domnul Eller propune 11 amendamente de compromis. Cristian, poate să ne prezinte pe scurt care este situația în legătură cu acest raport acum, iar apoi dau cuvântul uh, uh, colegii care trebuie să ne părăsească apoi. Mulțumesc. În primul rând doresc să-mi cer scuze pentru că am venit prea târziu, dar tocmai am votat la ITRE cu privire la strategia energetică după 2010. Așadar, vă rog să aveți înțelegere. În primul rând, aș dori să mulțumesc tuturor colegilor din, de la celelalte grupuri. Cred că am avut un schimb de opinii foarte constructiv, o discuție fructuoasă. Așadar, cred că raportul va merge într-o direcție care să consolideze vocea Parlamentului și implicarea Parlamentului în acest uh, proces. S-au depus 150 175 de amendamente, multe dintre ele sunt deja acoperite de alte parte ale, ale raportului. Am primit, de exemplu, patru amendamente referitoare la egalitatea de gen și m-am ocupat mai ales de consolidarea a acestui text prin propunerea a 12 amendamente de compromis și, de asemenea, Uh, am făcut recomandări pentru inserarea anumitor amendamente într-un, în anumite locuri, astfel încât structura întregului raport să fie mai coerentă. Mă bucur că majoritatea raportorilor din umbră au, uh, și-au dat consimțământul în ceea ce privește raportul. Colegii au fost de acord să retragă anumite amendamente care sunt deja acoperite, astfel încât să avem un raport bine structurat. Amendamentul de compromis 2 stipulează mai clar că există într-adevăr nevoia de răspuns, uh, răspunsuri eficace, reacții eficace la uh, situații inclusiv uh, dezastre naturale și se referă la uh, intensificarea cooperării civile-militare. Amendamentul de compromis 3 se referă mai ales la includerea organizațiilor non-guvernamentale, a organizațiilor societății civile în uh, parteneriatul pentru construirea păcii, la amendamentul 4. Uh, discutăm despre structurile PSAC, inclusiv uh, Direcția de Gestionare a Crizelor și Planificare uh, și așa mai departe, uh, și planificarea sub instrumentul de stabilitate. Și sigur că se pune accentul aici pe uh, cooperarea între agențiile PSAC și uh, SEAE. La amendamentul de compromis 5 se clarifică faptul că nu uh, se dorește crearea unei noi forțe permanente, ci uh, se vorbește despre o punere în comun voluntară a activelor statelor membre și o mai bună utilizare a uh, mecanismului existent de protecție civilă. La compromisul 6 se subliniază nevoia unui echilibru între partea civilă și militară în uh, direcția de gestionare a crizelor și planificare pentru a uh, evita suprapunerea rolurilor civil și militar și a eforturilor. Um, la compromisul 7, uh, de asemenea, se uh, Um, salută acest uh, proces de dezvoltare a unei capacități cuprinzătoare sub uh, egida obiectivului global, obiectivelor globale. La compromisul 11 uh, se subliniază autonomia decizională în cooperarea UE-NATO și pe baza unor discuții ulterioare vreau să propun acum și un amendament de compromis 12 și anume de a găsi o mai bună formulare a aliniatului 43 care salută noul uh, concept strategic al NATO și care cere să ne asigurăm că acest lucru nu va duce la o uh, suprapunere a eforturilor în domeniul capacităților civile de intervenție. Per ansamblu, cred că aceste compromisuri susțin linia inițială a raportului, sunt recunoscător colegilor și vreau să subliniez rolul secretariatului. Domnul Iurecek a, făcut o treabă excelentă, găsind uh, cea mai bună formulare pentru amendamentele de compromis. Sunt recunoscător colegilor pentru că am reușit să integrăm toate abordările pozitive în acest raport din partea tuturor uh, grupurilor interesate de acest raport. Dacă aș putea să fac câteva comentarii importante. O serie de amendamente se legau de utilizarea activelor militare în operațiunile de ajutor umanitar. Raportul promovează utilizarea acestora pentru o mai bună coordonare a, activi- a activelor civile și militare în um, dezastre, în ajutoarele umanitare și, de asemenea, promovează uh, o vizibilitate crescută a Uh, forțelor, a uh, grupurilor de luptă europene, utilizarea acestora în primul rând, a grupurilor tactice de luptă. Și se spune foarte clar în acest raport, acest lucru va fi posibil numai re- cu respectarea tuturor uh, uh, orientărilor internaționale, mai ales orientările de la Oslo, care spune utilizarea resurselor militare va fi ultima soluție. Crizele nu sunt de, de natură civilă, nu sunt de matu- natură militară și e necesar ca Uniunea Europeană să poată să răspundă cu capabilități combinate, civile și militare. Iar aceste grupuri tactice de luptă sunt necesare. În cazul în care ele sunt utilizate, trebuie să poată să furnizeze și ajutor umanitar, așa cum fac uh, unitățile integrate de poliție, care pot fi, să fie, pot fi integrate în uh, misiuni umanitare. Și cred că e logic să uh, ne gândim la o posibilă utilizare a grupurilor tactice de luptă pentru operațiuni umanitare, sigur, respectând orientările internaționale. În ceea ce privește utilizarea viitoare a grupurilor tactice de luptă, uh, o e nevoie de o mai mare solidaritate financiară atunci când acestea sunt uh, utilizate. Grupurile de luptă trebuie să fie transformate în parteneriate pe termen lung pentru că se uh, irosesc resursele dacă ele sunt dizolvate după perioada de stand-by, de așteptare. Uh, în ceea ce privește uh, echilibrarea uh, structurilor civile și militare, aceasta trebuie să aibă loc de la faza de planificare, de la faza de uh, proiectare, mai ales în ceea ce privește activitățile de poliție, justiție, administrație și, de asemenea, uh, misiunile civile trebuie să fie echipate cu personal suficient. Se pare că Uh, nevoia, de personal civil nu este suficient reflectată în uh, în structurile respective. Așadar, e nevoie de uh, o cooperare la nivel de egalitate între componenta civilă și cea militară, nu de dominanța uneia sau a celeilalte. În ceea ce privește finanțarea cercetării pentru apărare, acesta a fost unul dintre punctele cel mai controversate din raport. Raportul dorește identificarea unor sinergii între um, cercetarea pentru securitate și apărare și susține o mai bună cooperare între EDA și Comisie în uh, domeniul tehnologiilor cu dublă utilizare pot fi exploatate sinergii uh, importante între aceste domenii și trebuie evitată duplicarea, suprapunerea eforturilor. Și nu cred că ar trebui să uh, extindem programul cadru în sine pentru a acoperi uh, cercetarea pentru dezvoltare. Uh, cred că acest lucru trebuie discutat atunci când discutăm despre cel de-al optulea program cadru pentru că nu face parte din compromisul uh, grupurilor din Parlamentul European. Și din moment ce eu sunt raportor, eu uh, respect acest compromis uh, așa cum a fost el formulat acum 5 ani. Cu toate acestea, trebuie să discutăm despre cercetarea pentru apărare. Eu, personal, văd aici o legătură mai puternică cu Agenția Europeană de Apărare. Și ultimul punct, uh, accesul NATO la capacitățile civile ale UE. Raportul uh, susține că uh, NATO ar trebui să nu uh, dubleze eforturile Uniunii Europene în domeniul capacităților civile, ci să lucreze în cooperare cu Uniunea Europeană, uh, exploatând aceste capacități. Și în ultimul rând, dacă fie că vrem sau nu, NATO dorește să intre în zona gestionării uh, conflictelor și a crizelor civile. La început, uh, NATO acționa uh, pornind de la premisa că Uniunea Europeană nu există, ceea ce e absurd din punctul meu de vedere. Acum NATO dorește, se gândește la uh, a-și extinde activitățile și în domeniul uh, crizelor uh, civile, crizelor umanitare și ar fi, o, ar fi păcat să uh, lăsăm NATO să, uh, să înceapă să-și dezvolte capacități civile, pentru că ar fi o suprapunere a eforturilor. Așadar, susțin în raportul meu că NATO ar trebui să poată să se bazeze pe capacitățile civile ale Uniunii Europene, forma practică, aranjamentele practice urmează să fie decise. În orice caz, Cooperarea între organizațiile internaționale și Uniunea Europeană în acest domeniu este foarte importantă. Vă mulțumesc tuturor și dacă veți vota pentru acest raport vom avea o voce importantă în discuția viitoare privind uh, aspecte civile și militare. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule Eller, pentru aceste explicații foarte complete, pentru acest raport excelent. Cu permisiunea vicepreședintelui meu, domnul Nicolaas, care dorește să ia cuvântul, îi dăm cuvântul uh, Francescai Bratner, întâi care trebuie să părăsească sala. Mulțumesc, îmi pare rău. Eu îmi planificasem bine timpul pentru uh, perioada inițială de dezbatere, așadar va trebui să plec mai devreme și de aceea vă mulțumesc că mă lăsați să vorbesc acum. Vrem și noi să mulțumim pentru acest raport foarte bun, din punctul meu de vedere. Include multe puncte importante, tocmai uh, ați menționat și NATO. Sunt 100% de acord cu dumneavoastră. Și de asemenea mulțumim pentru faptul că ați preluat multe uh, puncte importante pentru noi în amendamentele de compromis. Vreau să fac referire la câteva elemente pentru a clarifica poziția noastră. La compromisul 4. Direcția este cea bună. și poate că mm, veți spune că am o abordare prea detaliată dacă vă, mă voi referi și la niște aspecte punctuale. Utilizarea acestui instrument de stabilitate, 252 uh, uh, de milioane de euro anual, e bine, acestea trebuie să fie foarte bine planificate. Problema este că nu este foarte clar cine anume planifică uh, măsurile finanțate din acest uh, instrument. De aceea ar trebui să existe o celulă pentru um, Uh, gestionare financiară, dar întrebarea rămâne cine se ocupă de planificarea conținutului acestor măsuri. Și trebuie ca Parlamentul să facă presiuni uh, ca uh, serviciile Comisiei să fie în continuare responsabile de acest domeniu. Poate că uh, de la DGRL s-ar putea să se uh, preia uh, sarcinile directoratului A către să se preia în Serviciul de Acțiune Externă. Dacă acest lucru nu este posibil, atunci uh, vom încerca să obținem, uh, să uh, mai includem un amendament și să obținem susținerea pentru el. La punctul 16. Aici nu cred că trebuie să menționăm câte misiuni au fost civile, câte misiuni au fost militare, dar poate că ați putea să uh, preluați măcar uh, partea a doua amendamentului noi. 16 din 24 de misiuni au fost uh, militare și doar uh, uh, mult mai puține civile și de aceea se solicită ca în uh, activitatea viitoare a SAE să se pună accentul pe echilibrarea resurselor între cele două dimensiuni. Poate că ați putea prelua măcar o parte din acest amendament. În orice caz, poziția mea față de acest text este una foarte pozitivă. Am uh, pe locuri senzația că nu este foarte clar dacă discutăm despre uh, misiuni civile sau uh, despre ajutor umanitar în caz de dezastre, dezastre naturale sau antropice. Cred că ar trebui să se formuleze mai clar lucrurile ca să nu existe o ambiguitate, pentru că în unele locuri în raport nu-mi dau seama dacă se vorbește despre dezastre sau despre conflicte și în orice caz nu e același lucru. În ceea ce privește amendamentul 40, uh, 84, uh, este vorba de reprezentarea um, Uniunii Europene în misiunile sale din uh, străinătate. Există un raport al Consiliului pentru uh, uh, Consiliului pentru Afaceri Externe, din care spune că aproape o treime din uh, personal în aceste misiuni provine din uh, um, uh, are formare civilă, ceea ce cred că nu este atât de rău. O treime e, e un număr bun. Um, fiecare stat membru, sigur că este cel care decide câți experți civili trimite Uh, în uh, reprezentanțele Uniunii Europene. Dacă sunt mai mulți, sigur că acest lucru este foarte bun. Um, dar uh, uneori nevoile diferă. Uneori ai persoane prea puțin, alteori ai prea mulți oameni. Poate că ar, ar trebui să includem acolo, solicită tuturor statelor membre noi să trimită mai mult personal civil către misiunile în misiunile Uniunii Europene pentru a reechilibra balanța. Dacă spunem uh, uh, pur și simplu în general toată lumea să trimite mai mult personal civil, poate că uh, nu e destul de clar. În orice caz, acest uh, raport este unul foarte bun. Um, putem să-l susținem. Uh, pentru noi existau două puncte critice, cercetarea uh, pentru apărare, de aceea Uh, amendamentele 126, 133 uh, nu sunt acceptabile pentru noi în această formă. Uh, programul cadru 7, programul cadru 8 nu este cadru, nu este din punctul de, nostru de vedere cadrul în care să se realizeze cercetarea în scopul apărării. Acești bani sunt prevăzuți pentru scopul cercetării și noi nu dorim ca apărarea să fie inclusă aici al doilea punct uh, critic sunt uh, grupurile tactice de luptă și utilizarea acestora în uh, uh ajutoare umanitare în caz de catastrofă. Uh, aceste grupuri tactice de luptă, bine, ar fi cinic să spunem că ele nu sunt suficient utilizate, pentru că Uh, nu înțeleg de ce anume trebuie să trimite tocmai grupurile tactice de luptă ca să ofere protecție civililor, femeilor, copiilor. Uh, cred că nu sunt uh, instrumentul cel mai bun de utilizat în situații de catastrofe, de dezastre naturale. Să ne gândim la Congo și la femeile de acolo și cred că ne dăm seama că poate nu grupurile de luptă trebuie să ofere protecție. În orice caz, mulțumesc pentru acest raport și cred că este unul într-adevăr foarte bun. Mulțumim foarte mult. Înainte de a da cuvântul vicepreședintelui nostru, Mavroni Migolas, uh, voi uh, ieși din uh, funcțiile de președinte și, dacă îmi permiteți, voi face două observații cu privire la aceste amendamente de compromis și la dezbaterea de astăzi. Am avut o astfel de dezbatere cu ocazia raportului de monitorizare a politicii de securitate și apărare comună anul trecut. Mă surprinde oarecum suspiciunea care domnește în jurul uh, unor instrumente precum CMPD, această unitate de planificare a activităților militare, față de uh, contextul militar din care vin unii deputați. Unii deputați, într-adevăr, au și experiențe în domeniul uh, militar. Uh, trebuie totuși să, nu, să ne uităm uh, chipiul de militar acasă când uh, suntem uh, eurodeputați și apoi, pe altă parte, și uh, să vedem pragmatic lucrurile. Există mai mulți uh, planificatori în domeniul militar decât uh, în domeniul civil. E o stare de fapt pe care trebuie să o recunoaștem cunoaștem. În ce privește egalitatea de gen, Uh, organigrama acestei structuri este disponibilă, putem să o, o consultăm, nu există niciun fel de dechilibru la uh, nivelul pozițiilor de conducere. Se fac foarte multe procese de conștiință, de intenție. Eu aș dori să nu ne bazăm doar pe bănuieli, pe suspiciuni, uh, ca și mulți dintre dumneavoastră îmi doresc să existe un echilibru între bărbați și femei, uh, de asemenea în funcție de competențe și de experiența unor uh, uh deputați, însă uh, Uh, să nu uităm că se iau anumite poziții părtinitoare. Apoi, o, o a doua dezbatere, o dezbatere de politică pe fond în ce privește cel de-al optulea program uh, cadru de cercetare. Fără a intra prea mult în detalii, mi se pare păcat că uh, ne lipsim de această mențiune sau de referință la uh, cooperarea cu Comisia uh, în acest domeniu dacă amendamentul de compromis e singurul mod de a ajunge la o poziție comună, uh, de acord, însă mi se pare rău că nu se uh, menționează această legătură între comisie și uh, programul cadru opt în acest aliniat. E o observație personală, cred că însă reflect și poziția altor colegi. Îi dau cuvântul colegului Mavro Nicolas, care este și raportor din umbră, și apoi domnului Galer. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să spun că acest raport uh, se numește Cooperarea civilo-militară și dezvoltarea unor capacități civilo-militare. E un nou subiect. Aș dori să subliniez că am avut o cooperare foarte bună cu Cristian și am avut uh, mai multe ședințe și deci am reușit să uh, includem o mare parte din amendamente în raport. În urma acestor reuniuni, am ajuns la concluzia că multe amendamente trebuie recunoaște, inclusiv 34, 77, 91, 120, 23 și 43. De asemenea, am ajuns la un acord total în ce privește amendamentul de compromis 12. Îl aveți în față. Cristian a adus câteva schimbări la compromisul 11. Cred că am ultima versiune aici. Am uh, dorit să includem în raport observația observație cu privire la statutul uh, de neutralitate al anumitor state membre în ultima versiune mă bucur să constat că a fost uh, introdusă această sugestie în compromisul 11. Aș dori, deci tot la compromisul 11 să se facă o schimbare, se spune că în dezvoltarea capacităților militare am dori dezvoltarea să, se, să fie schimbat cu desfășurarea, deci în desfășurarea uh, capacităților militare și sper că această schimbare să fie uh, acceptată. Aș dori de asemenea ca și amendamentul 124 să fie votat pe părți. De la welcomes la descăderea deschisă până la articolul 42, 3 și a doua parte, uh, după cum urmează, solicită comisiei și uh, factorilor implicați și așa mai departe. Am dorit un vot pe părți pe acest amendament. Acestea fiind spuse, aș dori să subliniez că acest raport este destul de bun și raportorul a reușit să uh, accepte multe dintre amendamentele noastre, nu numai de la socialiști, ci și de la celelalte grupuri. Deci, acest raport abordează pentru prima dată o serie de chestiuni la modul cel mai serios cu putință și sperăm că îl putem susține Uh, majoritar la Comisia AFET și după aceea la plenară. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnul Galer, acum. Mulțumesc. O observație foarte scurtă la această colaborare, cooperare personal civil-militar. Eu cred că partea militară a personalului în uh, cadrul Uniunii Europeană, în statele membre, totuși trebuie să accepte primatul politicii. Uh, pentru că, de fapt, uh, și personalul militar execută comenzile venite la nivel politic. Așadar, în uh, comisie, serviciile comisiei, nu pot să spune că nu contează ce spune comisarul, ce face nivelul politic, noi ne facem treaba noastră. Uh, poate că situația este diferită de la unitate la unitate, dar totuși uh, impresia mea este că uh, administrația în domeniul civil, dinamica acesteia este mult mai puternică față de ceea ce se dorește la nivel politic. Nu cred că trebuie să ne facem griji că componentele militare nu vor Uh, pune în aplicare ceea ce se cere la nivel politic, pentru că ei sunt obișnuiți să facă acest lucru. În orice caz, uh, administrația, componenta civilă are o dinamică mai puternică și am impresia că nu fac întotdeauna ceea ce se dorește la nivel politic. Mulțumesc! Merci. Uh, madame... Uh, Mulțumesc! Doamna Iatenmachi are cuvântul. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vreau să spun că acesta este un raport foarte bun și aș dori totuși să schimb ceva. Tocmai am primit amendamentele de compromis, așadar că nu sunt uh, pregătită să uh, mă pronunț cu privire la ele, vreau să le citesc cu atenție, dar totuși câteva comentarii. Accentul uh, acest, în acest raport Uh, se pune puțin prea mult pe componenta militară. Atunci când uh, am citit acest raport, m-am gândit că ar trebui să apreciem mai mult, să acordăm uh, o apreciere mai mare managementului gestionării crizelor, la nivel uh, civil, nu doar militar. O altă chestiune care este mult mai importantă este următoarea. Știm că Uniunea Europeană este, se află într-o situație de criză uh, în ceea ce privește recrutarea de personal pentru aceste unități și nu se spune nimic în raport despre acest lucru. De exemplu, Uniunea Europeană nu a decis încă ce să facă la începutul lui 2012, pentru că statele membre nu au oferit suficiente resurse. Și cu toate că știm asta, spunem în raport doar că vizibilitatea Uniunii Europene este importantă. Eu cred că ceea ce e mai important acum este să vedem ce trebuie să facem ca să avem resurse, capacități suficient, suficiente de a desfășura aceste trupe în misiuni în afara Uniunii Europene. Madame Mulțumesc, doamna Lözing. trebuie să vă spun că anumite poziții mă surprind. Totuși, poziția mea de principiu față de acest raport nu va, va surprinde. Vreau să uh, Uh, să mai adaug câteva aspecte la această discuție. Auzim uh, despre scandaluri, uh, tot felul de scandaluri în ceea ce privește operațiunile militare. Domnul Galer spune aici, uh, este foarte naiv când spune că personalul militar este cel care execută ceea ce dorește nivelul politic. Aici pot să vorbesc doar despre Kundus ce s-a întâmplat atunci, uh, ce a făcut, ce voiau actorii politici și ce au făcut cei militari. Deci, vă rog, să avem uh, o abordare mai realistă. O operațiune militară are întotdeauna pericolul, pune întotdeauna pericolul de a se uh, transforma într-o operațiune care acționează în mod autonom fără a respecta instrucțiunile politice. Acest lucru trebuie spus clar. Există un anumit punct uh, în această discuție pe care aș vrea să-l discutăm un pic din alt unghi. Pentru că vorbim ca și cum ar fi vorba despre uh, susținerea cu mijloace militare a acțiunilor civile eu mențin contactul cu organizații non-guvernamentale, cu uh, Medici Fără Frontiere, cu Medico Internaționale, cu Crucea Roșie, cu uh, Serviciul de Dezvoltare al Germaniei și toți aceștia spun nu avem nevoie de protecție militară. Din potrivă, numai fără elementul militar putem să ne desfășurăm activitatea. Mi s-a spus de mai multe ori acest lucru și vreau să spun un lucru foarte clar aici. Această discuție Uh, personal militar pentru uh, sau personal civil pentru a susține operațiuni militare. Cred că ar trebui să întoarcem lucrurile. Intervențiile militare nu sunt cele care trebuie să susțină scopurile civile, ci invers. Um, forțele civile trebuie să fie mai mult uh, implicate în operațiunile militare. Eu sunt, sunt convinsă uh, că această cooperare civilă și militară în ceea ce privește pe Uniunea Europeană și în ceea ce privește NATO, de asemenea, uh, au un motiv foarte simplu. Operațiunile militare nu mai sunt, nu mai pot fi plătite, nu mai sunt bani pentru acestea și de aceea se face apel la forțe civile. Dar este vorba de intervenții uh, militare care au un context politic și aceasta este o direcție care nu este subliniată în această discuție. Uh, Asta înseamnă că tot ceea ce se spune aici, de fapt, merge într-o direcție care nu este recunoscută deschis. Pentru că nu există nici măcar un punct în acest raport la care să nu avem uh, amendamente și critici foarte puternice. La sfârșitul lui septembrie eu mi-am exprimat poziția foarte detaliat și foarte clar. N-am să mă repet acum. Uh, amendamentele uh, depuse reprezintă îmbunătățiri, dar nu suficiente din punctul nostru de vedere. Nu merg în direcția solicitată de mine și grupul meu și de aceea grupul meu și eu nu putem să susținem uh, acest raport în niciun caz. Mulțumesc! Merci. Uh, Gualtieri. Domnul Gualtieri. Mulțumesc. Foarte pe scurt. Dorim doar să-mi uh, exprim aprecierea față de ceea ce a făcut raportorul uh, în raport, în munca sa pe amendamentele de compromis, care mi se par foarte echilibrate în general și deci uh, creează un cadru care poate fi sprijinit uh, de noi toți în legătură cu o serie de puncte cruciale, aș spune. Nu, nu reamintesc aici aceste puncte pentru că uh, raportorul și apoi colegii care au intervenit au uh, vorbit deja despre acestea. E vorba mai ales despre chestiunea echilibrului între aspectele civile și militare la serviciul de acțiune externă și așa mai departe. În ceea ce privește amendamentul 124, poate problema este aceea de a clarifica partea a doua. Pentru că în uh, structura acesteia ar putea să sugereze o referire la cercetare al patrulea program cadru și cred că aici uh, s-ar exagera puțin, de aceea înțeleg prudența raportorului. Pe de altă parte, ar trebui să se clarifice un aspect legat de o politică pentru piața europeană de apărare care să favorizeze restructurarea. Deci, în ceea ce privește industria apărării, probabil acesta este scopul, dar în structura amendamentului apare legată și problema cercetării în domeniul militar, uh, deci al optulea program cadru și deci partea duală sau dublă mai mult decât partea militară. Deci ar fi mai bine să se clarifice mai bine uh, distinția dintre uh, programul cadru de cercetare pe de o parte care poate să se dezvolte deci pe filonul cercetării cu dublu uz. Uh, dual research. Și o altă care, bineînțeles, nu face obiectul raportului, dar este o idee pe care o putem sprijini și anume favorizarea dezvoltării industriei europene de apărare. Merci, Madame Gomez. Mulțumesc, doamna Gomez. Și eu aș dori să îi mulțumesc raportorului. A reușit uh, să întocmească un raport excelent. Aș dori să-i mulțumesc și de spiritul de deschidere de care a dat dovadă. A dorit să uh, încerce să includă sugestiile tuturor. Compromisurile sunt într-adevăr foarte bune și cred că acest raport e foarte important în faza actuală. Nu cred că ar trebui să ratăm ocazia de a face ca întrebări care poate sunt controversate uh, să avanseze, dar care devin importante tocmai datorită crizei financiare, în care aceste, aceste sinergii între partea civilă și partea militară, dar acest, și aceste sinergii legate de investițiile în cercetare sunt foarte importante. Bineînțeles că nu împărtășesc punctele de vedere care se bazează pe prejudecăți negative în legătură cu rolul militarilor uh, în contextul raportului pe care l-am discutat înainte, mi-am dat seama cât de important e rolul militarilor tocmai în aceste situații de acordare de ajutor umanitar în cazul unor catastrofe uh, majore sau de umanitar, dar și în uh, contextul unor uh, atacuri cu arme chimice, biologice, radiologice și nucleare și cred că miza e să găsim această legătură între capacitățile civile și capacitățile militare. Militarii au deja aceste, această experiență vastă în domeniul planificării și cunosc foarte bine materialele, mă refer mai ales la CBRN, uh, sunt cunoștințe și experiență de care civilii nu dispun sau în orice caz au o experiență fărâmițată. Și deci cred că e, această cooperare este uh, o chestiune importantă și este până la urmă atul Europei sunt uh, de acord cu aceste grupuri uh, tactice de luptă și am văzut că cu ocazia catastrofelor am uh, folosit aceste forțe efective militare pentru a acorda prim ajutor populațiilor civile. Nu cred că trebuie să uh, fim uh, să obtuzi. Trebuie să vedem cum putem uh, încadra aceste, această cooperare. Așa cum spunea doamna Bratner, cred că trebuie să folosim pur și simplu uh, grupurile tactice de luptă, ce nu facem deocamdată, inclusiv pentru intervenții umanitare, um, acordare de ajutor umanitar și așa mai departe. Problema fundamentală e să reușim să avem această noțiune de securitate a persoanei la baza doctrinei noastre de intervenție militară. Uh, în ce privește protecția uh, populațiilor civile în caz de catastrofe umanitare, naturale sau uh, catastrofe precum cea din Congo și situația femeilor care sunt victimele violențelor de orice tip acolo. Cred că a sosit momentul să scăpăm de acest compromis din 2005 cu privire la programul cadru trebuie să, să încurajăm această cooperare între Agenția de Apărare și Comisie, în toate domeniile, inclusiv în domeniul spațial, un subiect pe care tocmai l-am abordat. Iată, ce aveam să spus. E un raport excelent. Mulțumim, domnul Eller. Ähm, Mulțumesc. Vreau să revin la câteva aspecte și să răspund. Pe de o parte, doamna Brandner a spus că ar fi vrut să trecem aici în cifre câte misiuni civile, câte operațiuni militare. Uh, au avut loc. Cred că acest raport, um, sigur că am avut uh, un document cu toate aceste cifre, dar cred că ar fi o greșeală acum să orientăm raportul în funcție de cifre uh, din, uh, într-un anumit an sau dintr-un alt an. Se poate ca într-un an să fi fost mai multe operațiuni civile decât militare și dacă ne uităm la o perioadă de 2 ani să fie mai multe operațiuni militare decât misiuni civile. Uh, Uh, ideea este să uh, că dacă avem, utilizăm cifre, modul în care le utilizăm poate să uh, deturneze intenția raportului. Așadar, aș spune de la bun început că acest raport consideră că capacitățile militare ale Uniunii Europene și ale statelor membre precum și uh, capacitățile civile pentru uh, intervenție în caz de criză, în caz de dezastre umanitare, e bine, aceste două componente sunt privite pe picior de egalitate. Trebuie, în primul rând, să vedem care sunt necesitățile uh, misiunilor, care sunt obiectivele Uniunii Europene și s-a spus că uh, noi uh, accentuăm prea puțin partea civilă, dar în raport am spus foarte clar că solicităm statelor membre să uh, pună la dispoziție uh, personalul necesar pentru misiuni, fie personal militar, fie personal civil. Mergem chiar mai departe și spunem că nu putem să adoptăm un obiectiv global după altul și apoi să nu uh, punem la dispoziție resursele necesare pentru operațiunile sub egida obiectivului respectiv. Uh, pentru că dacă ne gândim la banii, toți banii pe care îi depunem pentru PAC, uh, trebuie să ne gândim și la banii necesari pentru aceste tipuri de misiuni. Aceste uh, grupuri tactice de luptă, ideea nu este de a le utiliza în operațiuni civile, ci uh, mai degrabă de a vedea printre multitudinea de posibilități de intervenție a acestora și posibilitatea de a uh, le include uh, în cooperarea cu misiunile civile. Aceasta este ideea, nu ca grupurile tactice de luptă să fie uh, pur și simplu desfășurate pentru intervenții civile. Acest lucru nici n-ar fi posibil. Nu, trebuie să fie oferită posibilitatea de cooperare între cele două părți și implicarea grupurilor tactice de luptă. În ceea ce privește personalul civil și militar și echilibrul între ele, eu uh, am uh, uh, discutat cu aceste structuri și niciodată nu am simțit o lipsă de încredere reciprocă. Întotdeauna uh, energiile erau concentrate uh, asupra nevoilor operaționale. Și de aceea eu nu cred că ar trebui să punem uh, accentul exclusiv pe echilibru, ci așa cum spunem foarte clar în compromisul 6, care se referă la ceea ce a spus domnul Danjon și alții, că raportul dintre forțele civile și militare, spunem noi în acest compromis, subliniază în același timp nevoia de a respecta diferențele dintre rolurile civil și militar și obiectivele lor distincte pentru a ne asigura că se alocă Um, se alocă forțele necesare și civile și uh, militare fiecare operațiuni uh, în urma unei analize de la caz la caz. Deci nu cred că ar rost să discutăm lucrurile teoretic, să spunem trebuie să existe un echilibru și apoi să ajungem în uh, pericolul de a nu vedea realitatea pe teren. Pentru că Uh, personalul trebuie să fie alocat în funcție de fiecare caz, în funcție de obiectivele specifice ale misiunii. Și un uh, ultim subiect care a fost menționat și din punct de vedere politic trebuie să spun că e o poziție care nu poate fi acceptată. Se vorbește despre ONG-uri, de exemplu Medici Fără Frontiere. Nu este adevărat ceea ce s-a spus. Noi am discutat uh, în prealabil cu multe dintre aceste organizații și sigur că ele spun nu avem nevoie pentru activitatea noastră supraveghere militară. Dar cu toții, toate aceste organizații spun că dacă nu se uh, dacă nu se garantează siguranța, securitatea de bază a populației într-o anumită regiune, atunci nu mai are niciun rost să Um, uh, desfășori acolo personal medical uh, dacă uh, nici măcar siguranța acestora nu poate fi garantată, nici a celor pe care doresc să-i trateze. Niciuna dintre aceste organizații nu au spus că în Darfur sau în alte locuri nu este necesară prezența militară pentru a asigura o situație care să le permită să își desfășoare activitatea. Așadar, ceea ce a spus doamna Lözing, că aceste organizații non-guvernamentale uh, ar fi uh, luate oarecum uh, ostatice, uh, în sens metaforic, pentru a servi argumentării noastre, pentru a uh, susține extinderea unor capacități militare, acest lucru nu este adevărat. Noi am discutat cu aceste organizații în prealabil. Vreau să mulțumesc tuturor, cred că împreună uh, am, uh, am uh, lucrat la acest raport pentru a da Parlamentului o voce mai puternică și am observat uh, deja în faza în care am formulat amendamentele de compromis că există reacții din partea Comisiei, din partea Consiliului și vreau să mulțumesc tuturor celor care au colaborat și au contribuit constructiv la elaborarea acestui raport. Vreau să spun încă o dată că poziții uh, ideologice nu ne vor ajuta. Nu putem să-i ajutăm pe oameni cu uh, ideologie, ci numai cu soluții practice. Mulțumesc! Merci beaucoup. Donc, Mulțumesc. matin en, en sur euh, Votăm joi dimineață avizul uh, pe care tocmai l-a discutat și raportul Eller. Mai uh, Dorește cineva să ia cuvântul pentru alte aspecte? Dacă nu, mâine la FET uh, ne întâlnim, joi la voturi, următoarea reuniune sede luni 15 noiembrie de la 3 la 6 și jumătate cu doi invitați, generalul Van Hoș, noul director general al statului major militar al Uniunii Europene, cu care putem aborda și acest subiect în lumina operațiunilor PSDC în curs și domnul Simonovici, secretar de stat croat uh, în domeniul apărării, nu e ministrul, ci secretarul de stat care se ocupă de uh, aspectele internaționale și europene și care ne va onora cu prezența. Mulțumesc!